Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit la reuniunea de azi a Comisiei pentru Afaceri Externe a FED. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă cineva are vreun comentariu, <clears throat> nu este cazul, se adoptă ordinea de zi. Președintele nu are comunicări de făcut, așa că Putem așadar să ajungem direct la punctul 3. Este vorba de audiere uh, publică, perspective pentru Libia în contextul uh, actual regional. Există un program separat, vă reamintesc, pentru uh, acest punct. În primul rând vreau să le urăm bun venit oaspeților noștri. Sigur, asta și în numele domnului Panzeri, care este președinte pentru subcomisia noastră pentru drepturile omului care va coprezida această reuniune, sigur, alături de mine. Deci, urăm bun venit oaspeților noștri. Pe de o parte, domnul Mohamed Farhat, șef adjunct de eh, delegație sau de misiune în Libia a Uniunii Europene și de asemenea urez bun venit domnului Karim Medran eh, de la Centrul Rafik Hariri pentru Orientul Mijlociu și Consiliul Atlantic. Din păcate, domnul Matia Toaldo, care era prevăzut a face parte din eh, această reuniune, a trebuit să-și anuleze participarea. Știm cu toții și am discutat situația din Libia în repetate rânduri în comisia noastră Așadar știm că situația acolo rămâne extrem de fragilă, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere al securității. Acordul politic libian, care a fost semnat aproximativ acum 2 ani de zile, nu a fost pus în, în aplicare, pentru că Uh, există un impas din cauza disputelor interne și încă nu se știe exact uh, dacă părțile vor reuși sau nu să ajungă la un acord. Noi, Uniunea Europeană, susținem uh, pe deplin procesul de negociere mediat de ONU. Trimisul special ONU a prezentat un plan de acțiune revizuit pentru punerea aplicare a acestui acord libian și de-abia așteptăm să ne spună oaspeții noștri care sunt perspectivele pentru reușita planului ONU și ce se va întâmpla în continuare. Apoi e important să evităm o nouă escaladare a violențelor în această țară, că n-ar avea de suferit decât mai mult tot populația și s-ar diminua șansele unei soluții negociate uh, a conflictului. Stabilizarea Libiei și stoparea conflictului sunt uh, elemente cheie pentru pacea și stabilitatea în regiune și în întreaga, la întreaga Marea Mediterană. În acest sens, dimensiunea regională este foarte importantă pentru că mulți actori au propriile lor mize și interese în Libia, statele învecinate, dar și din ce în ce mai mult Rusia. Eu consider că vom avea o discuție foarte interesantă astăzi și înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, dați-mi voi să vă reamintesc că președintele Parlamentului European, domnul Tajani, a anunțat o vizită a membrilor Parlamentului European în Libia, <clears throat> care va fi efectuată înaintea sfârșitul anului. AFED, de asemenea, va face un proiect de recomandare privitor la Libia, raportor fiind colegul nostru, domnul Panzeri. Și uh, acestea fiind spuse, dau cuvântul uh, oaspeților noștri, începând cu uh, președintele adjunct al misiunii UE în Libia, domnul Farhat. avut cuvântul și apoi va avea cuvântul domnul Medran. Vă mulțumesc, excelență, E o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici pentru a discuta împreună cu dumneavoastră situația gravă prin care trece Libia. Aceia dintre domnile voastre care a monitorizat îndeaproape evoluțiile din Libia din 2011 și până acum, știu foarte bine care sunt caracteristicile unei țări care se află într-un moment critic. Se înregistrează proliferarea armelor, se înmulțesc grupurile armate, există o fragmentare a instituțiilor de stat, o criză economică profundă, corupție, iar uh, guvernele anterioare, care s-au tot perindat la putere, n-au putut să facă tranziția spre democrație atât de dorită din cauza polarizării politice care, după cum știți, a apărut sub forma unor grupări rivale care luptă una împotriva celelalte. De asemenea, din cauza multelor decizii greșite care au fost luate de fostele guverne, care au contribuit la apariția mai multor grupuri armate uh, și uh, au fost utilizați uh, ilegal banii publici. În 2014, polarizarea politică s-a transformat în confruntare armată, atât în Est, cât și în uh, partea de vest a Libiei, ceea ce a produs practic o divizare a instituțiilor de stat. Camera Reprezentanților s-a, se baza pe legitimitatea legilor din 2014, pe când Congresul General Național continuă să se bazeze pe decizia Curții Supreme care a invalidat cel de-al șaptelea amendament al Constituției, așa numitul amendament care constituia foaia de parcurs din februarie. Uh, acest ultim organism și-a practic votat propriul guvern și cele două guverne rivale uh, au încercat să controleze instituțiile de stat, mai ales uh, National Oil Corporation, Autoritatea de Investiții Libiană, Banca Centrală a Libiei și s-au creat astfel două instituții diferite pentru fiecare sector în parte, cel mai important cel petrolifer. După cum știți, ONU, cu trimișii săi special, a încercat să intermedieze un acord uh, între părțile din conflict pentru a reunifica instituțiile de stat și a, forma, a se forma un guvern uh, unic. Domnul Hassan Salama e al uh, treilea trimis de la semnarea în decembrie 2015 a unui acord după anunțarea planului său în septembrie de a modifica acordul politic libian și după apelul la organizarea unei conferințe naționale urmate de alegeri, domnul Salam a făcut o propunere pentru ceea ce a numit domnia sa putere executivă. După două runde dese de negocieri între cele două comitete în dialog reprezentând Consiliul de Stat și Camera Reprezentanților, pe 21 noiembrie Um, o cameră a Parlamentului a avut o reuniune la Tobruk care a aprobat uh, propunerea domnului Salam, pe când Consiliul de Stat încă nu și-a dat aprobarea. E bine să știm că practic o stare politică de imaturitate și interese meschine au fost obstacole întotdeauna în calea unui acord uh, fezabil. Și me- mecanismele de mediere nu au dispus de pârghii uh, efective și sunt limitate în capacitatea de a încuraja părțile de a ajunge la uh, un acord. Controversa privitoare la legitimitatea organi- organelor uh, actuale persistă, chiar uh, luna aceasta. Există uh, facțiuni libiene care consideră că mandat de doi ani al guvernului uh, Curții Naționale expiră în decembrie și peisajul uh, politic este deschis unor scenarii din ce în ce mai complicate, unde sunt grupări politice și chiar armate care ar putea încerca să profite de situație ca să câștige mai multă putere. Noi coaliții politice s-ar putea să apară, uh, grupuri politice și armate pot interacționa cu domnul Salam după cum se planifică, dar nu neapărat își vor asuma un angajament clar după cum prevede planul. Între timp, în mod urgent, Libia trebuie să ajungă la o soluție politică și să își reunifice instituțiile divizate. E, e uh, o soluție care va pro, permite mai întâi uh, unificarea grupelor armate și mai ales uh, a celor organizate și reglementate sau a celor care își doresc să susțină eforturile instituțiilor de stat în capacitatea lor de a se reclădi. Până la urmă, uh, orice guvern nu ar fi eficient dacă nu ar controla complet uh, forțele teritoriale uh, de oricare tip ar fi ele și dacă, ar avea acces la toate, și dacă n-ar avea acces la toate facilitățile. După cum vă amintiți, au fost închise terminalele petroliere și unele câmpuri petroliere mai mult de trei ani și unele grupuri uh, chiar în ultimele săptămâni, încă au încercat să șantajeze statul, cum s-a întâmplat recent într-un caz care un mic grup armat a închis o instalație de apă care furniza apă filtrată inclusiv către Tripoli, astfel încercând să facă presiuni pentru a fi eliberat un deținut în o persoană care era deținută într-o închisoare din Tripoli. În al doilea rând, asta va permite punerea în aplicare unui pachet de programe, programe de reformă pentru a reduce și a controla cheltuielile publice, pentru că criza economică actuală uh, a, uh, uh, practic a afectat la extrem pe cetățenii libieni aceștia trebuie să stea la coadă cu orele la bancă pentru a primi uh, bani gheață. Vorbim de un șomaj de mai mult de 20, care se la mai mult de 20%. Situația economică este teribilă. Trebuie să existe o lege unificată a bugetului cu măsuri de austeritate și uh, reforme financiare. E de cea mai mare importanță, ținând cont de uh, deficitul cumulativ bugetar, care a fost de mai mult de 200% din PIB. Datoria publică a ajuns la 70 de miliarde de dinari uh, libieni până în acest an, dincolo de ce s-a uh, cheltuit de către guvern, vorbind de aproximativ 20 de miliarde în total. Banca Centrală uh, Libiană are o rezervă care a scăzut dramatic în ultimul timp și apoi Continuarea acestui guvern unic va putea permite uh, continuarea susținerii activității Companiei Naționale de Petrol pentru a restaura capacitatea normală de producție de petrol 1,6 milioane de barili pe zi și ca proiectele suspendate să uh, continue, mai ales cele legate de infrastructură și locuințe, apoi sigur că asta include reconstruirea orașului Benghazi, trebuie să continue apoi implementarea unor programe necesare uh, pe scară națională, pentru că sunt programe care nu au fost puse în aplicare în Libia din 2011. În plus, programele de minerit sunt urgent necesare pentru orașe cum sunt Benghazi și Sirte. În al șaselea rând, continuarea luptei împotriva uh, enclavelor teroriste care au rămas încă în, pe teritoriu, o soluție politică și formarea unui guvern de unitate națională uh, aprobat de ONU ar permite ca guvernul să se ocupe de probleme fundamentale cum sunt cele pe care le-am enumerat aici, Uh, și, de asemenea, reconcilierea națională, întoarcerea persoanelor trămutate la casele lor, susținerea orașelor și o nouă experiență de guvernanță locală, um, combaterea criminalității, uh, care din păcate s-a răspândit larg pentru că um, poliția este lipsită de orice mijloace. Sunt domenii în care am asistat la asasinate, jafuri, răpiri pentru uh, răscumpărări și alte asemenea fenomene. Asta și din cauza faptului că sistemul de justiție este disfuncțional. Deci e urgent să ne ocupăm și de această problemă. Iar acum doresc să vorbesc puțin despre problema migrației în Libia. În lumina recentelor revoluții în domeniul migrației, autoritățile libiene eh, s-au ocupat serios eh, cu ultimul raport din mass media care arată că există africani care sunt vânduți ca sclavi eh, la marginile orașului Tripoli. GNA a printr-un, printr-o declarație oficială, a condamnat asemenea acte și a dat instrucții organismelor competente să investigheze Uh, conținutul, dacă conținutul raportului este adevărat, deși nu există resurse suficiente pentru a aproba toate elementele din raport, inclusiv a lupta potriva traficanților. După cum știți, Libia e principalul coridor pentru fluxurile migrației din țările subsahariene spre Europa din cauza incapacității de a-și controla frontierele sudice. Libia, de asemenea, se confruntă cu fluxuri fără precedent de migranți din regiunea Saharei și, sub, și cea subsahariană după cum știți, vorbim de mai mult de 65 de milioane de migranți sau persoane uh, strămutate și refugiați în întreaga lume. Numărul acesta în regiunea subsahariană uh, este mai mare decât în Orientul Mijlociu. 40 de milioane de persoane sunt deplasate, persoane care au fost deplasate la nivel intern și mulți dintre ei uh, se mișcă prin regiunile Sahelului și subsahariene. Uh, conflictele armate din Africa, terorismul, schimbarea climat, climatică se, uh, sunt însoțite de creșteri masive ale populației. În uh, zona subsahariană și Sahel, populațiile registrează cea mai mare creștere din lume în 2015, conform rapoartelor ONU. Piața muncii în Africa în următorii 20 de ani va avea nevoie de 20 de milioane de locuri de muncă pe an pe acest fundal, Libia nu se poate confrunta uh, singură cu acest exod masiv din Sud, date fiind circunstanțele pe care tocmai le-am înfățișat. Deși am avut șapte ani dificili, Libia niciodată nu a cerut să se uh, construiască ziduri, să se pe tranșee la frontiere. Nu, Libia a cerut să, să investească în țările de origine ale migrației. Azi, mai mult decât oricând, Libia își dorește să muncească mână în mână la nivel internațional cu partenerii săi ca să găsim o soluție și să uh, stârpim cauzele migrației de la regiune, dar abordarea agențiilor ONU și europene bazate pe stoparea migranților la Mediterană uh, și cercetarea și salvarea lor și protecția migranților în Libia seamănă cu cazul clasic de a pune căruța înaintea boilor. E o abordare care rămâne insuficientă în Libia. După cum știți, în Libia nu poți crea un mediu de protecție a migranților pentru că nici măcar cetățenii libieni nu trăiesc într-un mediu sigur. Gestionarea eh, migra- fluxurilor de migrație în Libia trebuie să facă parte într-un plan mai, mai general eh, ca Lib- care să se ocupe cu Libia ca țară post-conflict, care are multe provocări, nu doar eh, de, de, de nu doar nu are de-a face față doar migrației. Iată, Grecia, Italia s-au bucurat de solidaritate din partea comunității europene și s-au bucurat de cooperarea și autorităților libiene. Libia, pe de altă parte, se confruntă cu probleme existențiale, pentru că în Uniunea Africană nu a avut nici măcar o inițiativă ca să ajute pe Libia. Un raport mass media ne arată practici uh, criminale neverificate, dar care uh, fac din Libia o piață de sclavi. Și forme multiple de sclavie sunt practicate pe rutele uh, migrației, de la sursă până la destinație, conform unor rapoarte internaționale prospectul uh, și perspectivele Libiei în contextul regional le, în contextul regional depind uh, de modul și de momentul în care s-ar putea reinstaura statul de drept în Libia. Aducerea stabilității și a statului de drept în Libia ar duce la stabilitatea și a regiunilor subsahariană și a, a, și a Mării Mediterane. Libia are o țară, este o țară cu enorme resurse naturale, poate crea milioane de locuri de muncă. Uniunea Europeană a, a, a elaborat un plan promițător de investiții și un pachet pentru Africa, a, poate face mai multe cu aceeași ocazie, de exemplu, acordând Libiei un regim comercial de preferință autonomă care ar ajuta foarte mult agricultura libiană, industria alimentară de asemenea și ar promova exporturile acestei țări către Europa. E un proiect care, sigur, va ajuta sute de mii de tineri africani din, de pe piața muncii din Libia. Mă vă opri aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și acum uh, dăm cuvântul următorului invitat și anume domnul, domnul Karim Medran, care a fost deja prezentat. Vă rog. Thank you very much, Mr. President, members of the Commission. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii acestei comisii, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia de a vă prezenta acest subiect referitor la Adilia. Vă mulțumesc și uh, dumneavoastră, domnule Farhar, pentru raportul dumneavoastră foarte dens, foarte cuprinzător. Am să încerc să nu repet ce a spus dumneavoastră, să nu există suprapuneri. E important să înțelegem contextul și istoria. Declinul Libiei după Revoluția Arabă are multe cauze. Unele dintre acestea se leagă de istoria Libiei, o țară care a fost divizată, n-a fost niciodată unită, cu o identitate slabă. Unele sunt mai recente și se leagă de regimul lui Gaddafi și despre modul în care a condus acesta Libia cu o atitudine de tipul um, divide și cucerește și cu o identitate la, um, slabă a libienilor, pentru că avea un, un vis panarab dar există și circumstanțe și mai de recente, ba chiar imediate. E vorba de cele două păcate originare ale Revoluției, așa numesc eu. În primul rând că nu s-a înțeles că nu e vorba de revoluția poporului împotriva unui uh, dictator și a unui grup de mercenari. Gaddafi, Gaddafi avea propriul său consens, oameni pe care uh, se baza în rândul populației. Faptul că nu s-a conștientizat acest lucru și că s-a condamnat această atitudine a făcut ca eh, elita libiană în momentul Revoluției să subestimeze importanța unei concilieri eh, naționale. S-au grăbit să organizeze alegeri, să facă tranziția, fără să înțeleagă că ar fi trebuit să existe și un moment de reconciliere, de renegociere Ah, și să definească ce vor oamenii să facă cu Libia. Este un lucru foarte important uh, asupra căruia ne vom apleca și mai târziu. Asupra, al doilea um, păcat original a fost faptul că s-a, sub, subestimat uh, intervenția uh, străină și că s-a spus că victoria va aparține doar libienilor, oamenilor de pe străzi. S-a subestimat importanța intervenției NATO ceea ce a dus la respingerea imediată a sprijinului NATO în perioada post-revoluționară, lucru care este acum învinse toată lumea. A, probabil că ar fi fost mai ușor ca NATO să intervină atunci, să dezarmeze milițiile și să creeze o armată națională sau cel puțin să aducă la o scăpere. Acest lucru nu s-a întâmplat și sunt păcatele originale care au condamnat această țară la o spirală descendentă către dezordine. De asemenea, um, au fost decizii greșite din partea guvernului, de exemplu plata milițiilor ca să le liniștească. Acest lucru a dus și la o fragmentare mai mare. Sau semănat astfel uh, semințele unei stări de conflict permanente. Această explozie a avut loc în 2014. Am avut um, operațiunea generalului um, Haftar în Benghazi și reacția forțelor din Tripoli. Uh, știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Ce vreau să vă spun este că nu trebuie să cădem în um, capcana um, Um, viziunii că um, unii dintre actori au, avut, au vrut să aibă această atitudine laică uh, versus cea islamistă. Nu aceasta este adevărata poveste. Adevăratul clivaj este acela, acela legat de faptul că există forțe în Libia, Libia care consideră că n-ar fi așa de rău să se revină la um, fostul regim, mai puțin Gaddafi, la tipul uh, anterior de guvern pe care îl aveau. Iar forțele care sunt um, mai revoluționare sunt de partea cealaltă, spun nici vorbă, vrem să mergem către altceva. Ambele um, părți uh, sunt uh, clivate, sunt salafiști care luptă în, um, în, uh, de partea lui Saraj și așa mai departe. Există Um, laici pe de-o parte și islamici pe de-o parte, sunt oameni cu, nu știu, cu vederi liberale, dacă vreți să numim așa. Asta în ambele tabere. Deci nu există un grup omogen, monolitic, care se luptă cu altul de același fel. Situația este foarte fragmentată și asta la toate nivelurile. Dar ce este adevărat este că suferința poporului libian a ajuns la un nivel de nesuportat. Există o temere constantă, insecuritate nu, sunt um, pene de curent, de apă, um, penuria alimentară, lipsa banilor uh, uh, lichizi. E o situație foarte greu de susținut. Nu se mai poate continua așa în Libia. De aceea, dacă vrem să salvăm tranziția Libiei, dacă vrem să salvăm visul de a avea o țară unde să avem uh, valori pluraliste, un sistem, hai să nu spunem democratic, dar unul deschis, este imperativ ca um, comunitatea internațională să acționeze în mod unit uh, să sprijine planul Națiunilor Unite și asta rapid, pentru că, um, sper că sunteți de acord, pierdem poporul libian. Oamenii devin apatici, distanți spun, bine, nu, nici nu contează. Dacă vine Gaddafi să fie, dacă pot să mănânc, să ies afară, este începutul sfârșitului, dacă nu acționăm rapid, eh, să găsim o modalitate de a-i readuce pe oameni în eh, sfera politică, să-i facem activi, să le dăm un motiv de a milita, de a lucra din greu, de a participa, așa cum s-a întâmplat imediat după Revoluție. Din vara anului 2014 a existat un program de mediere din partea Națiunilor Unite. Eu n-am venit să vă spun aici că știți foarte bine că avem niște negocieri dar există un blocaj între cele două părți. Cele două părți nici nu mai pot să rămână acolo, să se așeze și să negocieze. Dar se știe că oamenii suferă până la urmă, nu actorii implicați. Acest blocaj, de fapt, afectează oamenii. Blocajul acesta a fost, mă rog, s-a intervenit în el de către Națiunile Unite, care au vrut să intermedieze. Dar, din păcate, nu prea a avut șanse acest sistem de mediere încă de la bun început, nu doar din cauza modului cum a fost conceput, ci și din cauza faptului că în comunitatea internațională exista într-adevăr o idee că da, vrem să sprijinim acest program, dar de fapt nu s-a întâmplat așa. Unii actori din comunitatea internațională au um, ales să sprijine o parte, deși uh, la nivel uh, de discurs au spus că sprijină mediatorul, au uh, um, sprijinit, ba Qatarul anumite trupe, ba Egiptul trupelui lui Haftar. Deci, medierea până la urmă n-a fost echilibrată, ceea ce înseamnă că n-au fost șanse de reușită. Deja v-am spus, procesul de mediere avea o serie de lacune, de deficiențe și nu uh, putea să urmeze o, o cale de securitate mai fermă. Era un o deficiență pe care trebuia să o înțelegem, pentru că a fost acolo încă de la început și are consecințe. Și acum ce urmează? Dacă scopul uh, este acela de a salva tranziția um, către o stabilizare, către o democratizare, avem două alternative, după părerea mea. La faza locului se pot întâmpla multe alte lucruri, dar din punct de vedere internațional, din punctul nostru de vedere, ce putem noi să facem, ce fel de uh, sprijin să acordăm. Păi, în primul rând, prima opțiune, să găsim unitate, coeziune, putere în spatele misiunii lui Hassan Salame. Acordul politic libian rămâne singurul cadru valid, așa cum s-a repetat de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Poate că ați văzut acest lucru. Fiecare delegat a spus că acesta este singurul cadru de acțiune. Ce înseamnă? Păi nimeni n-a specificat. Au spus că îl sprijină. Dar care este scopul um, comunității internaționale în acest moment? Să fie unite și să acorde sprijin de plin lui Salame uh, în uh, tentativa sa de a aduce la bun sfârșit planul său. Sunt probleme. E o problemă pe care am mai discutat-o. Salame a conceput un plan care, din punct de vedere academic, are multă logică. Modificarea a acordului politic libian, să se reducă în numărul membrilor din Consiliul Prezidențial de la 9 la 3, să se includă articolul 8. Asta era ideea. După aceea s-a, ajunge, se ajuns la o conferință națională care trebuia să fie inclusivă, să fie cât de mulți uh, libieni posibil din partea tuturor părților, să ajungă la un consens. Nu prea se știe exact ce rezultat uh, se sconta, dar se discute chestiuni importante cu privire la viitorul țării. Și apoi, mai departe, să se pregătească drumul către alegeri și în sfârșit, înainte de, form- de fapt, nu, înainte uh, formularea Constituției și apoi alegerile. Dar uh, ordinea n-a fost clarificată de către Salame. Acesta a spus că dacă nu există acord cu privire la modificarea NPA-ului, să se spună că, de fapt, nu e un acord acolo, că cele două comisii n-au căzut de acord, oricum o să treacă să facă conferința națională. Asta în martie sau aprilie. În uh, februarie sau martie. Nu prea știu ce să zic, dar chiar mi se pare că asta e o problemă. O să fie foarte greu să organizeze. Iar o astfel de abordare ar putea să deschidă uh, portițe celor care nu vor ca tranziția să, mar- să meargă mai departe și Poate că un grup militar ar putea să uh, preia controlul țării pentru că ar apărea un vacuum de putere dacă acordul nu se modifică și, uh, până la urmă, declarația um, Conferinței Naționale durează prea mult. Deci mă tem foarte mult că uh, diavolul se ascunde în detalii și, de fapt, detaliile acestea sunt legate de cronologie. Dacă nu este bine clarificată, nu cred că o să se reușească. Cea de-a doua opțiune, și aici vă rog să o înțelegeți, să o luați ca pe o provocare. Nu o spun ca pe o analiză bine Um, gândită. Dacă planul nu se modifică, dacă planul lui Salame nu funcționează, în loc să se aștepte și să se uh, pregătească al doilea staff, haideți oricum să organizăm o conferință națională, atunci să se uh, meargă de la zero, de, cu alegeri direct. E greu de organizat, nu prea are logică, pentru că uh, nu există o Constituție și sunt atât de multe interese. Deci sunt toate tipurile de probleme posibile și multe de obiectat la o astfel de idee. Dar dacă planul lui Salame nu funcționează, până la urmă e singura opțiune ca oamenii să se implice din nou, să li se spună că este vorba de niște alegeri vitale și atunci ei să hotărască ce e de făcut, cine să conducă țara și în ce condiții. Cred că aceasta ar fi poate singura cale de a-i opri pe cei care preferă soluția militară. Sigur, dacă se merge pe calea aceasta, atunci e clar uh, importanța comunității internaționale. Uniunea Europeană, Statele Unite, Națiunile Unite trebuie să se implice masiv în organizarea în Libia acestor alegeri, să se garanteze monitorizarea și sprijinul pentru întreg procesul. Dacă se întâmplă așa, atunci există poate o șansă ca oamenii să fie readuși în politică și poate să salveze tranziția. Închei aici și vă stau la dispoziție um, să vă răspund la întrebări în măsura posibilului. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie lei eh, per la sua Mulțumim eh, pentru faptul că ne-ați adresat o adevărată provocare și acum uh, haideți să începem să ascultăm uh, opinia europarlamentarilor. În primul rând dau cuvântul lui Ines Ayala Sender în calitate de președinta delegației pentru țele din Maghreb. Vă rog. Sí, gracias, presidente. Eh, siento, tenía votos en transporte y no... Mulțumesc. Scuze, am avut și alte angajamente. N-am putut să ajung de la început să ascult toate prezentările. Dar este adevărat că în zilele acestea care preced termenul uh, stabilit uh, de extindere a acordului comun, sunt foarte multe semne de întrebare pe care le-ați prezentat. Cred însă vedem dacă Uniunea Europeană, instituțiile europene pot să facă ceva să declare în mod uh, cert uh, sprijinul pentru găsirea unei soluții politice, a unui acord politic astfel încât să surmontăm problemele pentru a demara un proces electoral, asta cu toate greutățile pe care le-ați explicat și pe care le știm, sunt unele de natură istorică. Dar în acest moment avem impresia că există mai ales așa în jurul acestei date de 17 decembrie, sunt uh, tot felul de tentative din partea mai multor actori Am uh, luat legătura cu unii dintre aceștia, tocmai am încercat să discutăm despre foaia de parcurs, deci există tentative de a face un fel de înainte și după. Dar Ideea noastră tocmai ar fi să găsim un obiectiv comun. De exemplu, președintele Macron a venit cu inițiativa în acest sens și comunitatea internațională s-a pronunțat uh, să existe un proces care să ducă la alegeri cât se poate de repede, plecând de la ceea ce se poate realiza prin dialoguri, prin întâlniri, nu doar cu domnul Salame, dar și cu alți actori. Eu cred că, pe măsură ce ne, așteptăm, ne apropiem de acest 17 decembrie, cred că părțile, în loc să considere că acesta este un punct zero de lansare către obiectivul uh, comun, această dată ar putea să fie folosită pentru a obține, de către unii pentru a, folo- a obține o poziție privilegiată și s-ar nega tot ce s-a realizat anterior. Din uh, informațiile pe care le avem, din conversațiile pe care am avut, aceasta este impresia pe care o am, dar e, mă rog, o impresie personală, dar uh, aceasta corespunde cu unele dintre lucrurile pe care le-ați spus. Acum, în ciuda tuturor semnelor de întrebare existente cu privire la această foaie de parcurs, a trebui să vedem cum am putea noi, instituțiile noastre, instituțiile europene, să uh, găsim un spirit de cooperare în jurul acestei date în găsirea unui acord pe care noi îl dorim să fie politic. Aceasta ar fi dorința noastră, cel puțin cea a delegației inter, interparlamentare pe care o prezidez. Grazie. Passiamo adesso ai gruppi. Mulțumesc acum vorbitori în numele grupurilor politice. Două minute pentru fiecare a spune. Și are cuvântul domnul Galer. Ja, vielen Dank. Mulțumesc pentru prezentare și pentru rezumatul oferit. În principiu, vreau să vă vorbesc despre un aspect uh, stringent și operativ. Pe de altă parte, știu prea puține lucruri despre acest uh, fapt. A existat uh, summitul UE, Uniunea Africană, și l-ați urmărit. Au fost exprimate foarte, foarte multe intenții bune, continuarea unor politici, dar s-a spus și un lucru nou, și asta în marja summitului. S-a vorbit despre participarea unor state noi și acolo s-a convenit, având în vedere situația nesustenabilă a refugiaților, să să se administreze acele tabere de refugiați de către Organizația Internațională a Migrației. Și să existe o repartiere a migranților, când vine vorba de taberele legale, și pe de altă parte cei care sunt cu adevărat urmăriți politic să poată, facă, să poată cere azil. Pe de altă parte, când vine vorba de Africa, demersul e ceva mai complicat, iar întrebarea mea ar fi, pe de o parte, care este evaluarea dumneavoastră dincolo de aceste tabere oficiale, se pare că există tot soiul de centre private de detenție în care persoanele sunt reținute pentru a se cere bani de răscumpărare, un fel de sclavie. Deci, întrebarea mea este cum vedeți posibilitatea de a se înceta această situație inacceptabilă a taberelor de refugiați? Mulțumesc și colegul Iurec acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte detaliată, dacă îmi permiteți. Aș vrea să le adresez vorbitorilor. Am uh, obținut informații foarte generale legate de acest fenomen îngrozitor, și anume comerțul cu ființe vii, mai ales din partea bandelor de traf- traficanți care se ocupă de această afacere în spațiul mediteranean. Dar puteți să ne dați mai multe detalii? Cine este exact implicat în afacere? Și cei subiecții acestui comerț? Cum sunt uh, ei folosiți. Sunt acoperiți de vreun soi de sistem social sau sunt folosiți cumva sub pretext militar? Cum se stabilește legătura? Există acolo implicarea autorităților publice? Ei fac ceva pentru a înceta, deci autoritățile se străduiesc să oprească acest fenomen? Există amănunte legate de acest trafic de persoane? Următorul vorbitor, vă rog. Da, Verja. Mulțumesc și spune vorbitoarea, vă rog să mă scuzați, dar sunt uh, puțin răcită, dar sper că nu va fi o problemă pentru interpreție. Dar aș avea totuși două întrebări. Prima se referă la situația migranților. Unii colegi s-au referit deja la ea. Ne-a spus că se pare că se desfășoară o, o anchetă sau va avea loc o anchetă uh, în detaliu, dacă nu, întotdeauna sunt de ajuns mijloacele pentru autorități. Eu, în luna septembrie, trebuia să merg în Libia cu o misiune pentru libertate civilă, dar din motive de securitate n-am putut să mergem. Însă, totuși, ne-am întâlnit cu mulți uh, actori de la fața locului, dar în Tunis. Prima întrebare ar fi cum utilizați ajutoarele Uniunii Europene în problema asta, că vorbim de ajutoare UE, inclusiv pentru uh, pada de frontieră, acordul care a fost încheiat Uh, cu ocazia conferinței UE uh, Uniunea Africană poate fi respectat? Sunteți asociat la, între ghilimele, evacuarea migranților? Pentru că știm, uh, știm că sistemul juridic, polițienesc, ba chiar armata, se află sub controlul guvernului oficial dar nu pot acționa decât pe o parte foarte limitată a teritoriului. Deci cum se va desfășura oare această anchetă? Eh, legându-mă de ce spunea domnul Galler, că domnia s-a explicat situația din tabrele acestea neoficiale, cum a spus, care majoritatea, practic, sunt neoficiale și sunt pe teritoriul libian. Și când ne-am întâlnit la fața locului cu reprezentanții OMI și ONU, au spus că o tabără era oficială într-o zi și peste noapte nu mai era oficială. Deci cum putem să ne asumăm niște angajamente, să le și respectăm? Cine poate să facă acest lucru? Ca să nu avem noi impresia că ducem de nas opinia publică internațională. Și o a doua întrebare din ce în ce mai mult se pune accentul pe problema puter, autorităților locale. Cred că în Libia asta e realitate cine are puterea pe plan local. Și atunci vă întreb pe amândoi, cum credeți că uh, autoritățile locale pot fi asociate în cadrul uh, unui DMS care să includă pe cât mai multă lume posibil pe populațiile de la fața locului? Oare, până la urmă, puterile locale sunt cele care pot uh, permite să se desfășoare această tranziție care se includă pe cât mai mulți? Lochbila. Mulțumesc, doamna Lochbila. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. Prima se referă la instruire. Instruirea bazei de coastă libiene. Există acolo câteva incidente bine documentate unde baza de coastă a împiedicat ONG-urile în operațiunile de salvare a refugiaților și a existat chiar o intervenție împotriva unei, unui vas militar german. Cum se poate monitoriza activitatea pazei de coastă și cum uh, vă implicați în acest lucru? Cum uh, stau lucrurile în ceea ce privește sclavia, răpirea și reținerea migranților? În 2016 a existat o rezoluție a Parlamentului care s-a referit exact la acest fenomen. În februarie 2016 Martin Kobler, care era raportor special, a inclus aceste incidente în raportul său. În ianuarie 2017, ambasada Germaniei în Niger a vorbit despre condiții similare lagărelor de concentrare. Iar în iunie, din nou, am discutat cu domnul Kobler despre aceleași lucruri în raportul său și în 15 noiembrie a existat raportul privind piețele de sclavi. Și Aici vreau să întreb să vă întreb, pentru că reprezentați Libia, misiunea Libiei, ce vă împiedică să-i salvați pe acești oameni din taberele care seamănă cu lagăre de concentrare? Și aici uh, mai vreau să vă întreb cum stau lucrurile în cazul raportului uh, privind planul de acțiune Planul de acțiune um, al Camerei Reprezentanților Tobruk, de la Tobruk. Um, și uh, ce cerere a existat, știu că a existat o întâlnire constitutivă la Myanmar, acolo armata nu a vrut ca Aung San Suu Kyi să aibă uh, o poziție oficială, dar aici de ce nu a existat o poziție? Și apoi două mandate de arestare în Libia împotriva Gaddafi și fostului director al serviciilor secrete. El Gaddafi a fost eliberat și trăiește în Libia. Puteți să ne explicați cum vede el rolul său în uh, noul spectru politic și ce se poate face, de fapt, pentru punerea în aplicare a celor uh, mandate de arestare. Mulțumesc și acum, domnul Castaldo. Presidente, thank you so much. Shukran to our distinguished I have... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei întrebări pentru, întreba, pentru invitați. În primul rând, la fel cum întreba și colega Vergea, deci, în acest moment ONU cheltuie 120 de milioane susținere bilaterală pentru Libia, 182 uh, de milioane pentru uh, proiecte legate de migrație, 162 de milioane pentru uh, fondul, fondul fiduciar pentru Africa și 20 de milioane asistență bilaterală, plus 3, peste 300 de milioane mobilitate doar de guvernul italian pentru a susține paza de coastă libiană. Deci, aș vrea și eu să știu. Domnul Farhat a spus că nu sunt uh, condiții sigure nici măcar pentru cetățenii libieni. Atunci, ce credeți despre toți acești bani? Credeți că sunt cheltuiți cum se cuvine în momentul actual? Susținerea asta a fost uh, de folos? A ajuns la cine trebuia? Ați uh, văzut progrese concrete și ce propunere ați avea ca să îmbunătățim situația și ca acești bani să ne asigurăm că nu ajung pe mâinile cui nu trebuie? O a doua întrebare posibilă noastră misiune în Libia. Sigur, ar fi o mare șansă să ne arătăm uh, susținerea față de libieni și să vadă ei ce eforturi facem noi pentru a susține procesul politic. Dar mă întreb, ce să ne așteptăm de la această vizită? Credeți că e momentul potrivit să mergem acolo? Oare Khalifa Haftar nu cumva va încerca o acțiune militară ca să preia controlul Tripolitaniei? Și o a treia întrebare. Despre planul de acțiune ONU. Uh, oare are slăbiciuni? Uh, a venit după momentul conferinței naționale și vorbim de 8-9 luni în care vom vedea ce se poate întâmpla, atacuri teroriste, poate uh, Uh, se va încerca preluarea uh, controlului asupra Tripoli, dar când uh, propuneți alegeri, mă întreb eu, cum puteți să vă asigurați că aceste alegeri anticipate vor fi într-adevăr democratice fără un cadru legal? Pentru că ar fi nevoie de eventual un referendum pentru o nouă Constituție, o nouă lege electorală, chiar și prietenul nostru Matia Toaldu, care n-a putut veni astăzi, din păcate. Într-un articol recent scria că e nevoie de condiții mai bune pentru a se desfășura alegerile în, în Libia. Deci vă întreb și eu, a, ce ne spuneți despre asta? Ca să nu existe o situație în care cine pierde alegerile să conteste caracterul lor uh, legal. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc, domnul Milan Mon. Mulțumesc pe scurt, că s-a spus, s-a spus că tot ce era de spus. Urez și eu bun venit uh, invitațiilor. Uh, poate pe scurt uh, ne-ar spune care sunt pozițiile țărilor vecine importante și influente, cum ar fi Algeria, Egipt, în ce privește procesul de normalizare și de democratizare și de reconciliere în Libia. Dacă ne-ar putea prezenta mai multe informații despre țările vecine, importantă influența acestor doi actori regionali foarte importanți în uh, evoluțiile interne din Libia. Mulțumesc! Grazie. Eu nu ho più nessuno, quindi... Mulțumesc, nu mai e nimeni înscris pe listă. Deci, au cuvântul uh, invitații pentru răspuns. 10 minute pentru fiecare, vă rog. Thank you very much. I'll uh, try to respond. Mulțumesc. Voi încerca să iau fiecare întrebare în parte. Și voi începe cu întrebarea domnului Galler. Ce am auzit noi despre mecanismele convenite în marja summitului de la Abidjan, UE, Uniunea Africană, ei bine, există o propunere conform căreia OIM, Organizația Internațională a Migrației, să stabilească o, o instituție care să, ocupe, să se ocupe de tranzit și de plecarea migranților ideea de repatriere a migranților sau a refugiaților în țările de origine. În principiu, nu există încă o explicație tehnică pentru acest mecanism. Deci nu am putut înțelege unde va exista acea facilitate în vestul Libiei, în, la Tripoli sau în afara orașului, cum va fi ea construită, iar cifrele vehiculate de mass media după summitul de la Abidjan au fost între 300 și 700 migranți fiind, uh, ei fiind acum în uh, diferitele centre de detenție de lângă Tripoli. Dar, încă o dată, în partea noastră uh, rămâne o întrebare și anume cât va dura acest proces. Există foarte multe aspecte tehnice care trebuie lămurite. De exemplu, dacă aveți uh, persoane apatride, e important este imposibil pentru OIM să îi repatrieze, să le repatrieze. De exemplu, Națiunile Unite au consemnat mai mult de 43.000 de azilanți în Libia sau de solicitanți de azil. Aceste cifre nu sunt noi pentru libieni. Nu sunt, cuno- nu sunt cunoscute autorităților, ce spune. În august era în jur, erau în jur de 39 deci cifra este din ce în ce mai mare. În Europa există acea schemă de relocare. În Europa colaborați, aveți un mecanism de reloc, re, relocare, de distribuire conform unor cote pe stat membru. În Libia, numărul din ce în ce mai mare și nimeni nu le explică libienilor când va scădea numărul lor. Deci cum vor fi relocați cei 43 de mii? Um, Comisariatul pentru Refugiați spune că pot fi sute de mii eligibili pentru azil, deci conform OIM, un raport din 2016, sunt 700 de mii care se află acum pe teritoriul libian. Deci, încă o dată, dacă mă întorc la mecanismul de tranzit și repatriere, întrebarea este când va putea și cum se va putea pune în aplicare acea facilitate și cât va dura procesul, având în vedere că sunt atât de multe țări de origine. Bun, în cazul unora nu există o misiune diplomatică sau ea a fost închisă, deci cum se vor rezolva toți pașii birocratici pentru repatriere și cum stau lucrurile în cazul eritreenilor. OIM-ul va putea sau va dori să-i ducă înapoi în Eritrea sau îi va păstra în Libia? Deci toate aceste întrebări sunt deschise. Cei 43.000 înregistrați în Libia, cât sunt sirieni dintre ei? sunt șapte sau opt mii de irakieni, dar sunt și mii de eritreeni și alte naționalități. Deci aici avem o problemă cu care Libia este confruntată și trebuie să vorbesc și numele în interesul nostru. În Europa s-a vorbit despre acea schemă care cuprindea 22.000, dar n a spus în aplicare mecanismul decât pentru 17.000. Deci vedeți că și în Europa există probleme când vine vorba de relocare și de punerea în aplicare a mecanismului. Ați promis că veți reloca încă 15.000, dar nu e clar dacă se va putea face acest lucru în următorii doi ani. În ceea ce privește Traficul cu ființe umane sau sclavia. Permiteți-mi să vă spun că aceste practici sunt atipice pentru Libia. Sunt lucruri, în principiu, refuzate moral de valorile de societatea din Libia cetățenii noștri nu acceptă astfel de practici inumane. Și dacă există persoane implicate în astfel de activități inumane, nu sunt doar libieni, sunt africani care fac comerț cu fraților africani pe teritoriul Lib- eh, Libiei. Și în acel prim raport al OIM, când s-a vorbit despre diferitele forme de sclavie, de-a lungul rutelor de migrație, nu numai în Libia, ci și în Nigeria, Niger și până în Libia. În ceea ce privește condițiile în centrele de detenție în Libia, mai întâi de toate, sigur, poate că terminologia nu este acceptabilă în Europa. Le spunem centre de detenție, în Europa ați vrea să le spuneți centre de primire, dar aceste facilități de cazare sunt administrate de Ministerul de Interne. Poate că sunt mai mult de 35 de astfel de centre. Și se spune că acum aceste centre găzduiesc în jur de 20.000 de migranți ilegali. Ei sunt uh, prinși în larg și aduși la țărm de 12 vase care patrulează în zona. Iar apoi sunt, ei sunt duși în acele centre de găzduire și trebuie să mai menționez un lucru aici. Numărul migranților din centre este egal cu numărul cetățeni libieni din Taura care n-au putut să se întoarcă în acel oraș. Deci, datorită pazei de coastă libiene, putem să interceptăm aceste persoane și să le aducem în țară. Dar totodată, uh, libienii nu au putut să-și ducă înapoi proprii cetățeni în Taură, în orașul lor. Deci, noi nu putem avea o abordare directă cu Libia în această situație, prin dosarul migrației, spunând că vrem să gestionăm migrația în Libia. Este o viziune unilaterală, dar aici este un pachet mai amplu de nevoi, de probleme pentru Libia. Și asta se întâmplă în orice țară după un război după acești șase, șase ani, nimeni nu acordă atenție faptului că există un risc crescut pentru Libia. Și este ciudat. Noi încercăm să rezolvăm problemele unei țări după război, abordând problema migrației. În loc să ducem migranții ilegali într-o zonă protejată, îi expunem unor pericole. Deci e foarte dificil, după cum vedeți. Și de aceea, vizita onorabilor membri ai Parlamentului European ar fi foarte importantă, pentru că merge la fața locului și dânsi ar avea ocazia să vorbească cu libienii, ar avea ocazia să viziteze centrele. Doamna Ayala a sugerat o vizită în orașul respectiv, Tauron. Acolo sunt între 15 și 20 de mii în toate centrele respective. Deci asta e realitatea la fața locului. Și în ceea ce privește cooperarea pentru instruirea pazei în coastă, de când s-a pus în aplicare uh, operația Sofia, aici ideea a fost să se destructureze bandele de traficanți de persoane, dar începând cu mai 2015 până în mai 2016 s-au pus toate instrumentele în aplicare, operația, operațiunile sunt în desfășurare, dar nu s-au obținut prea multe lucruri. Abia în cea doua jumătate a 2016 s-a oferit această instruire pentru misiuni de căutare și interceptare în apele noastre teritoriale. Deci acum sunt în jur de 1500 de instructori pe acele vase de antrenament, Sofia, iar autoritățile italiene în aprilie sau în mai au oferit pazei de coastă libiene patru bărci, patru embarcațiuni, cred că sau cinci, nu sunt mai mult de cinci embarcațiuni. Înainte de mai, paza de coastă activa cu o singură embarcațiune. Și vă dați seama că nu este foarte convenabil o embarcațiune cu o lungime de 30 de metri. Acum se poate patrula 24 de ore din 24 cu ajutorul italienilor, mai ales când uh, marea nu este foarte adâncă. S-au interceptat din mai și s-au salvat în jur de 17.000 de persoane readuse în Libia. Ceea ce privește incidentele și acuzațiile din partea ONG-urilor, aici trebuie să vă explic lucrurile foarte tehnic. Când ambarcațiunea trimite o notificare Centrului uh, pentru Migrație de la Roma, ei pot trimite notificările și către ONG-urile, către uh, embarcațiunile ONG-urilor. Deci, MRCC va vorbi cu paza de coastă libiană, spunând că există acolo o barcă interceptată cu 100, 200, 300 de migranți într-o zonă anume, li se oferă coordonatele iar vasele pot, embarcațiunile pot veni pentru a-i salva. ONG-urile vor încerca să ajungă în zonă înainte de paza de coastă libiană. Și s-a întâmplat asta acum o lună. Au sărit în apă migranții respectivi tocmai pentru a se putea agăța de barca ONG-ului, în loc să fie readuși la țărm de către paza de coastă libiană. Și aici Vorbim de o zonă de 70-80 de metri pătrați. Deci când vorbiți despre o barcă cu o lungime 30 de metri în larg și o bărcuță așa mică, vă dați seama că e ca o nucă în valurile acelea care se poate răsturna oricând și oamenii trebuie să se salveze notând. Deci se întâmplă astfel de lucruri, așa apar tragediile și sunt lucruri tragice. Deci, la final, paza de coastă libiană este învinuită ca și cum intenția lor ar fi să înnece migranții în Mediterană în Mediterană. Și asta este greșit. Paza de coastă funcționează sub comanda unor militari din Grecia, Spania sau Regatul Unit. Deci sunt profesioniști. Problema este că le lipsesc resursele și câteodată echipamentul. Chiar ambarcațiunile oferite de Italia nu sunt ideale pentru interceptare și salvare. Pentru că au nevoie de e nevoie de fapt de bărci cu o înălțime mică, cu o punte situată la o înălțime mică, tocmai pentru a reuși să scoți din apă refugiații întinzându-le o mână. Deci sunt atât de multe chestiuni tehnice care contează uh, când vine vorba de acest context. Voi da acum cuvântul colegului meu și voi reveni asupra celorlalte întrebări. Mulțumesc. Thank you all for the very important questions. Regarding the summit in Abidjan, we don't have... Mulțumesc. În legătură cu ce s-a întâmplat în Abidjan, nu avem destule informații la dispoziție. Mie mi se pare că pe baza acestui scandal cu videourile privitoare la sclavie, unele state africane și unele state europene au spus acum trebuie să facem ceva, dar nu e foarte clar, dar sigur, dacă nu cumva se ajunge la intervenție militară, eu cred că nu se poate face nimic. Pentru un motiv simplu, că noi am spus timp de ani de zile că nu te ignorați ce se întâmplă în Libia, atunci înseamnă că permite să se prăbușească uh, ordinea de stat, uh, să domnească organizațiile criminale, să se deschidă granițele. Întregul Sud uh, de pe acum e cu trăierea de oameni care nu sunt controlați, nu sunt de origine liberă, nu se știe ce se întâmplă. Deci, acuz, să acuză acum guvernul țaraș că nu a reușit să facă ceva după ce timp de ani de zile toată lumea a închis ochii în fața situației, cred că nu e corect să se lanseze asemenea acuză. Și sunt de acord cu ce a spus domnul Farhad, 100%. O întrebare s-a referit la autoritățile locale, la implicarea acestora. Sigur, dar cred că cel mai important e să rezolvăm lucrurile la nivel național, dintr-un motiv simplu, și anume problemele diverse care se întâmplă la nivel local au uh, un, un caracter comun, că uh, problema începe de la lucruri mici, dar uh, apoi se luptă pentru un principiu. Uh, se ajunge de la lucruri mărunte și să, apoi se ajunge la lupta între islamiști și atei sau revoluționari și antirevoluționari. Deci să uh, rezolvi uh, lucrurile la nivel local ar da posibilitatea intervenirii unei medieri la fața locului. Nivelul local e fundamental. Uh, dacă doriți ca Libia să uh, rămână stat centralizat, nu, cred că asta nu se mai poate. Nu se va mai întâmpla ca pe vremea Gaddafi, dar sim un, un sistem descentralizat care să funcționeze în cadrul unui stat unitar în care resursele sunt administrate în consecință, respectând uh, o legislație care permite redistribuirea venitului la nivel local. Și să existe și autoritate la nivel uh, central, sigur, care să fie plătite taxele, dar trebuie să fie o abordare coerentă. Nu putem doar să ne îndreptăm uh, direct către nivelul local, pentru că lucrurile sunt divizate acolo. Avem un guvernator militar care conduce în oraș, apoi în altă parte e un consiliu local uh, ales demo- uh, democratic, sunt organisme nealese democratic, în fine. Unii fac treaba bună, alții deloc. Deci lucrurile sunt foarte amestecate nu avem o baghetă magică, nivelul local nu rezolvă totul de la sine. Și în ce privește proiectul de Constituție, se prevede acolo că dacă ai dublă cetățenie, nu poți participa la alegeri, nu poți deveni membru al guvernului. Păi asta este o prevedere vechită, nu știu, a fost uh, o prevedere făcută pentru a împiedica pe anumite persoane să joace un rol în politică. Eu sunt convins că în uh, revizuirea Constituției această prevedere va dispărea. Intervenția celuilalt uh, invitat fără microfon. So that, that will be, a bit Most important... Bun, oricum, cea mai, cea mai importantă problemă e cea siguranței. Nu știu, eu, eu cred că Salame a spus corect. A spus că noi nu avem idei preconcepute împotriva nimănui, Nu, nu, nu vom împiedica pe nimeni să participe la alegeri. Dar avem o problemă cu mandatul, ai zis, dacă rezolvi asta, atunci uh, poți candida. Asta a spus și cred că ți-a răspunsul corect. Deci trebuie să corespundă condițiilor uh, și apoi poate, oricine poate participa la alegeri. Că nimeni nu are nicio problemă. Cu Saif al Islam poate să participe dacă îndeplinește condițiile Nimeni în Libia cred că nu are nimic împotrivă. Dacă vrea, poate să participe la alegeri și vom vedea care va fi rezultatul la ieșirea de la urne. Sigur, uh, chestiunea politică e diferită. Nu, poate exista cineva care să unească țara, într-adevăr. Aici, uh, sigur, s-au exprimat puncte de vedere personale. Unii spun că Saev poate candida, alții spun că nu, pentru că reprezintă o putere mm, sau o atitudine prea echivocă și nu vrem să se întoarcă vremurile trecute. E ca Italia după fascism, când s-a uh, interzis uh, orice fel de partid fascist. Acum, că nu vreau să se întoarcă la vremurile trecute, așa și în Libia. Unii spun că se, se Uh, interzică participarea la alegeri. Dar, mm, sigur, fiecare tabără are argumente care pot fi înțelese. În ce privește alegerile, mai spun uh, că ceva, și anume că din punct de vedere tehnic, deci problema nu e legalitatea, ci legitimitatea, spun eu. Poți să, să te asiguri că au loc alegeri uh, legal, dar, da, tehnic, președintele Comisiei spune că se poate face, dar problema e uh, ca să le organizeze în așa fel încât marea majoritate a libienilor să poată participa și să și participe, ca aceste legi să fie legitime. Să nu se repete ce s-a întâmplat în 2014, când doar 15% din populație a votat, pentru că ar fi uh, o, o greșeală strategică. Deci trebuie legitimate prin participare masivă a votanților. Aici trebuie să luptăm noi. Pregătirea legii electorale foarte simple, nu să fie prea complicată, să pregătim bine campania electorală. Aici trebuie noi să acționăm. Că dacă avem o lege prea complicată, nu o înțelege nimeni. Dacă avem un mecanism uh, simplu, dacă avem o lege simplă, oamenii înțeleg, trebuie să înțeleagă că sunt alegeri vitale, foarte importante. Tu participă la vot și există și caracterul legitim. Uh, și deci ar putea fi un pas înainte foarte important, dar sigur, se poate spune și uh, exact contrariul. Eu înțeleg, dacă oamenii nu se duc la vot, atunci uh, uh, să aleg un alt flux. Provocarea mea ar fi dacă nu avem alternativă, dacă planul Salame nu funcționează, atunci decât să stai cu mâinile încrucișate, haide să uh, încercăm să uh, facem apel la oameni și să vedem ce se întâmplă. Dacă există o participare masivă, oamenii își uh, exprimă punctul de vedere, atunci ar fi foarte greu pentru miliții sau uh, altfel de oameni de genul ăsta acesta să se opună rezultatului votului. Poate sunt eu naiv, dar ăsta e punctul meu de vedere. Cred că e singurul uh, mod de a preîntâmpina să nu se întâmple cumva lucruri mai rele. Ce privește vizita europarlamentarilor, cred că va fi foarte importantă dar totuși nu v-aș sfătui să o faceți în jurul datei de, de 17 decembrie. Dacă eu aș uh, fi decidentul, eu aș anunța-o astăzi, aș spune, vom veni pe, nu știu, 10 ianuarie sau în jurul acelei date nu venim în momentul în care e cearta, întreaga dezbatere, nu luăm poziție în legătură cu ziua de 17, dar venim să, să vedem ce se întâmplă, dar în ianuarie sau la o altă dată de genul acesta. Asta este opinia mea personală. Președintele, mulțumesc. Încă un minut, dacă doriți să interveniți, vă rog. În ce privește torturile și răpirea migranților din, în Libia, uh, păi răpirile nu se limitează doar la migranți. Și cetățenii libieni cad victimă răpirilor, uh, asasinatelor și așa mai departe. Vă dau un exemplu. Chiar astăzi, în cursul zilei de astăzi, un tată de familie din vestul Libiei, Iată, i s-au răpit trei copii, au fost ținuți în ostatici mai, de mai mare de trei ani de zile și încă sunt ținuți ostatici și organele de poliție din Libia nu i-au putut găsi și încă ceva. În ce privește un, un comandant al patriei de coastă libiene care uh, conduce o embarcațiune încercând să ajute migranții pe mare. Are un fiu în vârstă de 14 ani. O bandă a încercat să-l răpească și când a, a vrut să fugă, l-au împușcat într-un picior și acum suferă de handicap. Păi asta, asta doar pentru că tatăl său lucrează în pada de coastă libiană și uh, pe embarcațiunea sa luptă împotriva traficanților de carne vie. Asta e realitatea. Și sunt uh, multe, sute de alte cazuri de acest gen. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, spune președintele, eu cred că putem trage două concluzii. În primul rând, oricum, mulțumim uh, oaspeților noștri și, în primul rând, aș spune că eu consider că, în primul și în primul rând, Parlamentul European trebuie să clarifice, să încerce să clarifice lucrurile, pentru că am notat că în această ultimă fază se registrează un interes din ce în ce mai mare de a discuta despre problema libiană. Iată, Comisia Libe, Comisia DEVE ale Parlamentului European sunt comisii care, care discută această temă și trebuie să avem o viziune unitară, să evităm ca fiecare comisie parlamentară să aibă propria sa viziune. Cred că e util să facem o sinteză dacă vrem cumva să avem și noi influență uh, concretă asupra procesului. Pe fond și pe scurt, cred că invitații noștri știu foarte bine că a identifica principalii actori în Libia <laughs> e una din principalele provocări care ne stau în față și asta de mult timp harta puterii în Libia e practic rezultatul între tăierii sau suprapunerii a mai multor dinamici. Actorii care l-au uh, învins pe Gaddafi în 2011, vechile uh, rivalități locale, tribale, se suprapun și dualismul instituțiilor libiene naște din aceste instituții, uh, mă scuzați, tensiuni care au explodat în 2014. Pe de o parte, a început operațiunea generalului Al-Tahar și apoi, pe altă parte, coaliția de miliții islamice revoluționare cu orașul statul din Tripolitania, uh, cu Mizurata, cu centre cu însemnată prezentă berberă. Deci situația asta rămâne și este un obstacol în calea tuturor reprezentanților special trimiși de ONU. Și atunci ce poate face Parlamentul European. Eu cred că, practic, problema libiană, în primul și în primul rând, e una euro-africană. Deci trebuie să fim conștienți de asta, pentru că Libia cumva e o răscruce de drumuri, atât în ce privește stabilitatea geopolitică nord-africană, cât și în ce privește procesul de migrație în toate fațetele sale cât și în ce privește enormele influențe ale problemei libiene asupra continentului european și de aceea probabil că trebuie văzută într-un complex mai larg. Asta înseamnă cumva că abordarea noastră trebuie să se bazeze pe de o parte, pe o nouă strategie UE Africa, pe care cumva am și schițatul la Abidjan, politici de dezvoltare, politici migratorii, resurse financiare, sigur, alocate uh, pentru toate aceste politici și apoi e nevoie de un proces de stabilizare politică și sugestia organizării unor alegeri în cazul în care planul Salame nu se va bucura de succes da, poate fi luată în considerare, dar prezintă un mare grad de pericol în situația actuală din Libia. Eu cred că trebuie să ne gândim bine în legătură cu posibilitatea sau nu de a organiza alegeri. Eu mă gândesc că astăzi trebuie să facem toate eforturile posibile ca să există o prorogare, o prelungire a acordului de la schierat trebuie măcar să avem o viziune de ansamblu, să vedem care e situația generală în Libia, ca, ca să spune că data de 17 nu e niciun punct de start, niciun punct de uh, uh, finish. E pur și simplu 17, nu e o dată simbolică, e o dată importantă, dar care cumva trebuie să permită să existe timpul necesar pentru a construi un proces care să urmeze. Mă preocupă, sigur, uh, răspunsul pe care îl poate da generalul Aftar. Sunt preocupat și de fenomenul uh, celorlalte uh, forțe care pot avea o mare influență asupra acestui proces și încă două aspecte în final. Vreau să spun lucrurilor pe nume. Problema migratorie e o problemă gravă, foarte gravă. Și eu cred că trebuie puțin corectat punctul de vedere actual, pentru că eu înțeleg teama și preocupările anumitor țări, mai ales ale Italiei, cu, față de acorduri bilaterale care să permită ca fluxurile migratorii să scadă. Deci ei, uh, uh, sigur, au o mare povară pe umeri, vorbesc de Italia și atunci încearcă să încheie astfel de acorduri, dar asta nu înseamnă că uh, trebuie să ne facem că nu vedem că, iată, respingerea provoacă o, o grămadă de probleme în momentul în care Libia nu e guvernată. Și apoi trebuie să mai știm ceva, și anume că ce se întâmplă în acest moment e că faptul că, pe drept cuvânt, s-au, uh, s-au combătut uh, acești traficanți pe mare, înseamnă că ei s-au reconvertit la o altă activitate și acum au o activitate de comerț la negru cu petrolul, care sigur, provoacă o altă problemă, pentru că pur și simplu în Libia nu mai sunt bani. Pentru că vorbim de nave, nu de bărcuțe, vorbim de nave care transportă petrol. Și riscul e ca acordurile bilaterale de respingere să provoace două efecte ambele negative. Primul, că migranții sunt în condiții extrem de dificile și inumane chiar. Și în al doilea rând, că provoacă Uh, acest fenomen, că traficanții pe mare își uh, uh, schimbă activitățile și deci fac trafic cu petrol și, iată, o, un, un nou efect negativ asupra stării și așa grave al Libiei. Deci trebuie, alt, un, trebuie un alt punct de vedere în politica europeană față de migrație. Și apoi, ceva ce n-a reieșit în această discuție, dar nu putem uh, nici aici să, să băgăm nasul, ă, capul în nisip ca struții, și anume, sunt interese regionale și interese extraregionale în problema asta a Libiei. Sunt unele țări europene care cumva au un joc dublu sau, mă rog, ambigu și care nu permit la momentul actual să găsim un răspuns puternic și unitar, noi, Uniunea Europeană. Și eu cred că unul din elementele pe care trebuie să-l uh, relevăm aici e să delegăm Uniunea Europeană în ce privește politica externă ca să se rezolve odată această problemă. Și cred că datoria noastră e de a redacta un raport și îl vom face, un raport privitor la Libia și în acest raport să uh, prezentăm clar toate aceste elemente și să încercăm și noi să contribuim la procesul de stabilizare democratică ca acesta cumva să se și realizeze în practică. Sigur, cu, cu implicarea și celorlalte comisii, ca să avem o, o, o, o acțiune unitară și sintetică, noi cei din Parlamentul European. Vă mulțumesc din nou pentru că ați venit să discutăm aici și acum uh, putem trece la următorul punct uh, de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Bine, possiamo iniziare. Bun, haideți să reîncepem. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la asistența macrofinanciară referitoare la Georgia. E o discuție foarte importantă care este în curs. Vă amintiți probabil că deja am discutat o serie de chestiuni cu Comisia Europeană. Am uh, discutat în special despre condiționalitate și utilizarea resurselor, uh, modul în care să se aloce și să folosească resursele pentru Georgia. Domnul uh, Andrei Mamichins este raportorul nostru. O să-i dau cuvântul ca să ne spună cum uh, stau lucrurile în acest moment cu acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați menționat, Propunerea Comisiei este să se dea 45 de milioane Georgiei sub formă de uh, împrumuturi și încă 10 milioane în granturi. Ultima asistență a fost de 46 de milioane și ultima plată s-a făcut în mai 2017. Alți um, beneficiari sunt Armenia, Moldova, Ucraina, uh, Iordania, uh, Kyrgyzstan și Tunisia. În raportul meu, în proiectul de, de aviz, am uh, venit cu un singur un singur amendament, o declarație comună care să se anexeze la decizie. Scopul este să reafirme condițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare care să se refere la democrație, statul de drept și drepturile omului. o chestiune foarte importantă pentru noi, Comisia pentru Afaceri Externe. Apoi, să ne asigurăm că monitorizarea um, că monitorizarea chiar uh, acoperă tot ciclul de viață și să se modifice articolele din decizie pentru a se asigura un acord rapid între Parlament și Consiliu. Dragi colegi, condiționalitățile care se leagă de MFA stimulează reformele nu doar uh, în ceea ce privește democrația și statul de drept, iar printre Uh, aceste reforme um, s-au numărat și unele suplimentare făcute de uh, Georgia, s-a conformat mai mult cu Convenția de la Veneția și um, avem și monitorizarea din partea SEAE, uh, care ar fi potrivită pentru acest tip de asistență. Declarația comună a fost soluția găsită la fel ca și pentru Moldova de data aceasta, formularea este mai pozitivă, având în vedere eforturile Georgiei de a ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția și aș vrea să profit de această ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru răspunsurile foarte detaliate la întrebările pe care le-am adresat, pe care le-am trimis și colegilor Um, mai ales raportorul din umbră. Aștept cu mare interes să lucrez cu aceștia în săptămânile care urmează. Și, în sfârșit, aș dori să-i mulțumesc lui Hanu Tacula, care este coraportor de la Comisia INTA pentru cooperarea bună și salutăm faptul că AFET și INTA lucrează îndeaproape pentru a avea o soluționare rapidă a acestei chestiuni urgente. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie. <clears throat> Passiamo immediatamente la parola al correlatore. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Tacula, care este coraportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru invitația în această comisie. Apreciez cooperarea dintre cele două comisii și a fost o plăcere să lucrez cu domnul Manikins. Am avut o cooperare bună și Mă bucur să aud și uh, contribuția dumneavoastră. Este a treia oară când uh, Comisia propune asistență macrofinanciară pentru Georgia după conflictul militar cu Rusia din 2008. De data aceasta, Comisia propune 45 de milioane de asistență, 10 milioane vor fi granturi, iar restul, 35 Uh, de milioane a fost, o să fie um, împrumuturi. Georgia este o țară din parteneriatul de est și are o um, poziție deosebit de problematică. În ultimul an, moneda, lari, s-a um, depreciat foarte mult, ceea ce a dus la o creștere a datoriei um, publice. De asemenea, economia a crescut mai lent pentru că rata de export a fost mică și până la urmă crește s-a bazat mai mult pe investiții. În ciuda multor probleme, um, Georgia a, re, a reușit să, pă, să păstreze un sistem sănătos, asta și mulțumită um, reglementărilor din partea băncii centrale. De curând s-a încheiat și un acord um, cuprinzător și extins care ajută la stabilizarea economiei Georgiei și Comisia de la Veneția a venit cu recomandări cu privire la modul în care să se meargă mai departe către stabilizarea democratică. E bine să reținem că aceste proceduri durează și pentru a găsi soluții uh, de lungă durată ar trebui să acordăm timp. Cred că Georgia și-a dovedit uh, disponibilitatea, dorința de a se dezvolta mai mult și de a se stabiliza, iar această asistență din partea Uniunii Europene ar trebui să se bazeze pe anumite condiții ca anumite progrese să se înregistreze. Vă mulțumesc! Grazie, grazie lei. Ora cominciamo con l'Iscedo. Vă mulțumesc foarte mult. Acum ne vor um, povesti mai multe raportori din umbră. Mulțumesc. numele colegului Ștetina o să intervin eu, spune domnul Preda. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului și altor um, raportori din umbră pentru propunere. Domnul Ștetina este de acord cu propunerea domnului Mamichin să venim cu un uh, amendament care să se Referă la o declarație comună din partea Parlamentului și Consiliului. Știm că Georgia este um, printre primele state, dar există încă mai multe lucruri pentru uh, îmbunătățiri, mai ales în lumina ultimelor um, hotărâri din partea Curții pentru Drepturile Omului cu privire la fostul prim-ministru iar condiționalitatea între asistența macrofinanciară și funcționarea mecanismelor efective de uh, democrație, inclusiv justiția imparțială, trebuie să fie menționate clar în declarația noastră, dar trebuie să fie și aplicate în practică. Conform uh, propunerii, uh, SAE-ul va monitoriza precondițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare pe întreaga durată a ciclului de viață. În același articol din uh, um, declarația respectivă se definesc precondițiile este vorba de uh, respectarea unor mecanisme efective democratice și dreptul, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Pentru a se clarifica procesul, domnul Ștetina are o întrebare pentru reprezentanții celor două instituții, Comisia cu SEAE-ul, um, care vor monitoriza acest proces. Prima întrebare a domnului Ștetina este următoarea. Puteți să descrieți în detaliu cum uh, se aplică în practică condițiile de la articolul 2 și a doua întrebare. Declarația noastră comună reprezintă un uh, efect de levier foarte bun pentru activarea forțelor democratice, dar cel puțin pentru mine nu se uh, nu este foarte clar cum sunt puse în, în practică. Domnul Ștetina spune că așteaptă cu mare interes să lucreze cu domnul raportor și cu ceilalți raportori din număr. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim. Domnul Austrevicius. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mă, mă bucur să vă vorbesc în numele colegului Javier Nart este reprezentantul grupului ALDE. În numele său vreau să recunosc faptul că este vorba de un moment foarte important când acordăm din ce în ce mai multă atenție performanței și modul în care se implementează acordul de asociere, precum și acordurile um, aprofundate și cuprinzătoare cu state din um, estul Europei cu care avem relații foarte strânse. Este linia de politici absolut corectă și apreciez decizia AFET uh, să facă și un fel de rapoarte de progres anul viitor cu privire la fiecare dintre statele care sunt cele mai avansate și cele mai uh, dispuse să dezvolte o relație cu Uniunea Europeană pe baza principiilor de europenizare și în același timp vreau să mulțumesc ambilor raportori de la cele două comisii. Cred că este un punct de vedere foarte bun să existe condiționalitate, să existe acest amendament care cumva face o legătură între criterii politice și asistența macrofinanciară. Dragi colegi, cred că a venit vremea să recunoaștem importanța acestor corelări, nu doar pentru că vrem să pedepsim pe cineva, ci pentru că vrem să creăm un instrument de monitorizare și de influențare a situației din diferite state. Da, este o diferență destul de mare între sprijin bugetar și sprijin macrofinanciar. Am avut o dezbatere foarte bună la INTA săptămâna, viitoare, săptămâna trecută și cred că a fost, uh, am ajuns la o înțelegere foarte bună între cei care au uh, luat loc la explicații, la dezbatere. Așa că având în vedere că avem același amendament, aceeași declarație comună referitoare la Moldova, mi se pare că există toate motivele ca să facem același lucru și în cazul Georgiei. Și, dragi colegi, cred că înțelegem foarte bine faptul că subiectele acestea despre care vorbim ar trebui să să favorizeze aceste state, să fim într-o permanentă legătură cu acestea, de asemenea să uh, vedem ce reiese din rapoartele Curții de Conturi cu privire la aceste state, să vedem ce ar putea să fim folosi, am putea să folosim ca să acordăm o asistență corespunzătoare acestor state și aștept cu mare interes uh, faptul că uh, Hanu Tacula va prezenta acest lucru uh, cu Curtea de Conturi și cred că va avea o abordare corectă, va putea să contribuie la poziții mai favorabile către aceste state. Mulțumesc acum, domnul Scholz. Vă mulțumesc. Nu pot decât uh, să spun uh, că sunt de acord cu colegii, sper că domnul Hanotacula va face ce a învățat la INTA, uh, având în vedere că își schimbă mm, răspunderile. Vreau să mulțumesc raportorului pentru proiect și, într-adevăr, la INTA am avut o discuție foarte aprofundată cu privire la obiective la faptul că vrem să avem niște efecte uh, pozitive, așa cum uh, poate să aibă asistența um, macrofinanciară, dar și cu privire la problemele care pot apărea. De asemenea, trebuie să susținem, să subliniez și eu faptul că mm, condiționalitatea reprezintă un instrument foarte important uh, când e vorba de aceste satele despre care vorbim. Asta înseamnă că ne trebuie un proces de monitorizare permanent. Poate nu neapărat o raportare anuală, dar ne trebuie ne trebuie abordare în care toate structurile din Europeană să contribuie la monitorizare, pentru că venim până la urmă cu bani ai contribuabililor și trebuie să le explicăm cetățenilor la ce folosesc acești bani. Monitorizarea, așadar, Um, este legată de o concretizare mai politică a mijloacelor um, pentru care sunt alocați uh, banii către partenerii noștri din parteneriatul de est, în cazul de față Georgia. Sunt de acord cu amendamentul propus, uh, iar referitor la chestiunile juridice, recomandările uh, Comisiei de la Veneția, acestea trebuie să fie luate în considerare, dar aș dori ca aici la AFET să venim cu un nou um, accent, legătura dintre împrumuturi și granturi. Pentru că împrumuturile adesea a, re, repetă, se repetă și există un fel de spirala dependenței acestor state de comisie Europeană. Iar unul dintre scopurile asistenței macrofinanciare este acela de a da ocazia să-și construiască economia astfel încât să corespundă dorințelor lor, pentru că este vorba de o alegere democratică a tuturor locuitorilor statelor respective și să se îndrepte către o dezvoltare durabilă și autosuficientă. De aceea, uh, grupul meu um, ar prefera să se acorde granturi mai degrabă decât uh, credite, pentru că în felul acesta, practic, le-am da un sprijin uh, suplimentar care se orienteze în legătură cu modul cum vor să se dezvolte în viitor. Mulțumim, mulțumim domnul Arms. Doamna Harms. Mulțumesc. Nu trebuie să reamintesc nimănui faptul că am discutat foarte mult înainte de summitul cu uh, parteneriatul de Est. S-a discutat mult despre ce urmează, mai ales referitor la statele asociate și Parlamentul uh, European, în marea sa majoritate, a fost de acord cât de cât că foarte importantă este punerea în aplicare a acordurilor de asociere. Și Cred că ceea ce am realizat noi prin asistența macrofinanciară a fost să declanșăm reformele într-o manieră convenită, reformele din acordurile de asociere. Fără îndoială, în, partenerii, în reuniunile pe care le-am avut cu partenerii noștri din uh, statele partenere, a fost clar că aceasta este o modalitate bună. Aș dori să adaug la cele spuse de colegi cu privire la discuțiile de la INTA, e bine, noi trebuie să fim fiabili când vine vorba de condițiile pe care le stabilim. De asemenea, condițiile aceștia trebuie să fie fezabile, să nu ne îndepărtăm de la acest principiu. Iar în procesul acesta, definirea condițiilor este importantă, e încă de făcut, și vreau să lucrez, vreau să reamintesc și colegilor care lucrează cu EURNES că aș vrea să contribui la acest lucru. În Georgia, toată lumea este de acord că țara se dezvoltă mult mai bine față de altele, dar știm că există și presiuni foarte mari nu doar că au de-a face cu acest uh, conflict înghețat, așa cum este numit, dar mai au de-a face și cu faptul că uh, au vecini, cum sunt Azerbaijanul și Turcia, și uh, e vorba de, de vecini foarte exigenți și dificili. E vorba așadar de o tensiune politică de care nu trebuie să uităm atunci când evaluăm țara aceasta după ce ați spus dumneavoastră, eu aș mai dori să spun un lucru. Evoluția din presă, transparența întregului sector, dar mai sunt și probleme legate de proprietatea um, trusturilor de presă. Sunt chestiuni care tot apar Uh, și eu aș dori să mă implic uh, în uh, redactarea acestor condiții și de asemenea independența instanțelor. Am dorit, am discutat acest lucru și cu Comisia Europeană, să nu uităm de independența sistemului judiciar, pentru că trebuie să vedem evoluțiile, să avem discuții foarte tranșante cu partenerii noștri. Acestea fiind spuse, aș mai dori să adaug uh, un cuvânt, să mulțumesc uh, pentru faptul că Georgia este printre statele care uh, nu uh, uh, au fost impactate de acea mișcare. Uh, e, um, Georgia nu a returnat pe ghiuleniști înapoi în uh, Turcia, pentru că trebuie să reținem că nu toate chestiunile de drepturile omului sunt tratate așa cum trebuie. Unele chestiuni, cum ar fi cele de gen, sunt foarte prost tratate, dar aș spune că și acesta este o bilă albă, mai ales având în vedere situația geografică a Georgiei. Mulțumesc, domnul Iurec. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru noi este important să sprijinim uh, Georgia constant din motive diferite. Avem uh, de-a face cu poziția geografică acesteia, motive istorice și tentativele de apropiere de vest, dar mai sunt și câteva motive subiective. Societatea georgiană își dorește să se apropie mai mult de statele din vest, dar sunt și eu de acord uh, uh, cu părerea că trebuie să fim raționali. Foarte important uh, pentru noi este problema deținuților politici. De multe ori este vorba de politicieni cu, politicieni cu vederi foarte uh, uh, eurofile cu care noi ar trebui să fim în asentiment. De asemenea, trebuie să ne gândim și la aspecte legate de aplicarea legii. Am avansat pe partea de monitorizare a proceselor din acest domeniu, dar constatăm că există niște cazuri de persecuție politică foarte clare, lucru care trebuie să înceteze, iar noi trebuie să fim foarte tranșanți. Mai sunt și alte chestiuni unde sunt uh, foarte mult de acord cu cele spuse de doamna Harms. În mare, cred că în statele noastre membre avem poziții foarte diferite dar n-ar trebui să facem presiuni legate de politicile de gen în aceste state din uh, Europa, din estul Europei, pentru că asta nu face decât să sprijine uh, propaganda lui uh, Putin. Rusia profită de de angajamentul nostru ideologic și încearcă să descurajeze apropierea acestor state de Europa Occidentală. Deci aș face apel la moderație. Cel mai important este să tratăm această chestiune a prizonierilor politici. Vrem să fie eliberați. Caniete. Da, da Caniete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fiu perfect de acord cu declarația făcută de domnul Preda în numele domnului ttina Dar aș dori, în primul rând, să mă aplec asupra deciziei um, uh, privind um, primul ministru anterior. Uh, este vorba de decizia Curții pentru Drepturile Omului hotărârea pronunțată de această curte a spus clar că um, au fost um, um motive politice în spatele deținerii forțului uh, prim-ministru Meraveșvili. Și aceasta este o încălcare gravă a libertăților și drepturilor fundamentale. Vreau să reamintesc că numai târziu de anul trecut uh, Uh, s-a pronunțat curtea și în cazul um, fostului prim-ministru și s-au constatat încălcări ale Convenției privind drepturile omului. Iar verdictul curții a trebuit să deschidă ochii guvernului actual că dacă vrem să se uh, îndeplinească um, angajamentele legate de drepturile omului, atunci trebuie să se ia măsuri concrete, nu doar să se facă promisiuni verbale. Hotărârea pronunțată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului um, este foarte stânjenitoare și nu pot să accept um, declarația Ministrului Justiției că, de fapt, um, în urma acestei hotărâri, um, singura măsură de luat este să plătească câteva mii de euro pen, pentru domnul Merameșvili. Mie mi se pare că este foarte nepotrinit o astfel de declarație din partea um, guvernului pentru o țară care are pretenții europene. Și uh, soluția ar trebui să se renunțe toate acuzațiile împotriva acestuia, iar acesta să fie um, eliberat din închisoare fără niciun fel de condiții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Adesso ascoltiamo la Commissione. E... Mulțumim și acum să dăm ascultare reprezentantului Comisiei, domnul Gris. Este responsabil cu politica de vecinătate și macroasistență financiară. Vă rog. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Numele este Johan Grise. Sunt de la DG pentru afaceri financiare și economice, în relația cu vecinătatea estică. Mulțumesc uh, raportorului pentru raportul privind ajutorul macrofinanciar. George are nevoie de sprijin financiar în următorii ani, până în 2020, când se termină cadrul multianual financiar. Aceste nevoi financiare sunt strâns legate de trei factori, în special, în primul rând, un deficit uh, al balanței uh, de cont curent și apoi uh, un deficit de devize, dar și o îndatorare din ce în ce mai mare pe termen mediu. Toate aceste lucruri sunt strâns legate între ele și formează, sigur, baza propunerii noștri privind acordarea unui uh, ajutor uh, macrofinanciar. Suma propusă de 45 de milioane um, acoperă o treime din deficitul de financiare, de deficitul financiar și credem că se obține aici un echilibru bun între o valoare adăugată și o împărțire a poverilor cu alte instituții. Vreau să trag uh, atenția asupra faptului că această decizie poate fi luată uh, rapid. Avem de-a face cu un instrument destinat cazurilor de urgență financiară și a existat uh, și recomandări în trecut, în alte rapoarte de audit, rapoarte care s-au referit la ajutoarele oferite statelor vecine. Și de aici uh, colegislatorul, colegiuitorul a decis acest instrument de subvenție rapidă. S-a discutat așa acum câteva săptămâni despre acest lucru la Comisia INTA. Permiteți-mi să vă spun pe scurt câteva lucruri despre ce le-am amintit aici. Am consemnat uh, propunerea privind declarația comună ca parte a proiectului de aviz a Fed. Totodată vreau să subliniez faptul că din partea Comisiei nu am înțeles exact ce ar obține, ce s-ar obține prin această declarație comună. Sigur, uh, precondiția politică, uh, democrația, statul de drept, respectul pentru drepturile omului Eu fac parte din decizii oricum și s-a făcut deja trimitere la aceste lucruri la articolul 2. Declarația reamintește, reiterează aceste lucruri, dar nu face mai mult de atât. Și aș vrea să adaug aici că se pare că, din ce am înțeles eu, sunt mai multe temeri ridicate aici, însă se pare că nu există o îngrijorare generală în ceea ce privește Georgia, de aceea uh, se dorește adoptare rapidă a deciziei. Din punctul meu de vedere, în acest moment ar fi greu să se decide o reținere a ajutorului către Georgia din cauza neîndeplinirii unor criterii politice. Deci nu ar fi un exemplu bun dacă am adăugat declarații la aceste decizii, ar avea sens în cazuri speciale, cred eu. Și au existat uh, discuții îndelungate în această comisie și cu INTA, în cazul Moldovei, câteva luni în urmă. A fost un caz special atunci și în acest context aș vrea să vă dau de gândit că dacă s-ar adopta o declarație și pentru Georgia, nu cred că uh, ar avea aceeași valoare, având în vedere cazul special legat de Moldova. În esență, nu credem că este nevoie de o declarație comună, așa cum a fost ea propusă aici. Ceea ce privește celelalte chestiuni ridicate și în ceea ce privește precondițiile politice și monitorizarea, asta se face conform articolului 2. Avem mandatul, odată ce s-a luat decizia, să monitorizăm precondițiile politice în pe parcursul asistenței oferite, odată ce decizia se ia, există practic o evaluare a subvenției acordate și aș vrea foarte pe scurt să mă refer la condiționalități în spectrul larg. Deci avem uh, precondițiile politice, odată cu criteriile pentru Uh, proiectul multianual și, în plus, avem condițiile politice în memorandumul de înțelegere. Aș mai vrea să adaug aici că asistența macroeconomică este un instrument financiar și se vrea aici o stabilirea unei baze pentru reducerea vulnerabilităților economice, tocmai pentru a evita crize pe viitor. Deci aici aceste condiții sunt legate de obiectivul instrumentului, de scopului. Și sigur, există și o aliniere cu declarația comună din 2013 privind uh, asistența microfinanciară, AMF, uh, principiul 1A, care spune că ar trebui să se, uh, să se sublinieze implementarea unui politic, un program politic pentru adaptări mai bune și pentru reforme structurale în uh, cazul unor subvenții financiare. Acest principiu se găsește în considerente 60, 22 și în articole impuse acolo, articolul 3 la care ne-am referit uh, la condițiile politice și economice și ne gândim uh, la în funcție a forța de pârghe a AMF-ului care este un instrument puternic și sigur că suntem uh, atenți ca să nu existe suprapuneri și supraîncărcări ale acestor condiționalități. Acordurile, sigur, sunt foarte importante. Acordurile de asociere, există aici uh, repere foarte importante pentru comisie atunci când se vorbește de condiții politice. Uh, Multe dintre aceste chestiuni ridicate sunt legate direct de dezvoltarea economică și de lucruri care sunt luate în considerare odată cu ideea că acordul de asociere, acordul de asociere are o perspectivă mai largă, deci trebuie să reconciliem orizontul de punere în aplicare cu posibilitatea de a întruni toate aceste criterii și a le stabili astfel încât ele să poată fi <laughs> respectate. Ne raportăm sigur și la programele de dezvoltare economică, um, PIB-ul pe cap de locuitor, durabilitatea, sustenabilitatea îndatorării. Georgia au obținut progrese la acești macroindicatori, PIB-ul pe cap de locuitor față de acum 10 ani și ăsta este un element îmbucurător și uh, am uh, înregistrat acest lucru și în propunerea noastră față de propunerea din anii trecuți. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, dar mai pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai succint. Mai întâi de toate, Georgia este țara unui parteneriat decent, parteneriat care este foarte aproape de ceea ce ne-am imaginat noi în 2008-2009. Asta nu înseamnă însă că totul este perfect, unele dintre chestiunile ridicate le împărtășesc. Ultimele știri le găsiți în raportul de implementare din 10 noiembrie privind Georgia. Am discutat despre progresele uh, înregistrate de guvernul uh, gruzin uh, și am recunoscut stabilitatea economică și implicarea guvernului în continuarea tenințelor bune Ehm, și de asemenea pluralismul politic a fost apreciat, ehm, libertatea de expresie și așa mai departe. Ehm, din martie am eliberat și regimul de vize, am acordat atenție reformei constituționale, s-au inclus acolo și niște amendamente foarte utile reforma judiciară, iarăși dezvoltarea sau evoluția în uh, cazul statului de drept. De asemenea, noul ombudsman uh, este, este iarăși pozitiv pentru dezvoltarea democrației din Georgia. Este important să se asigure durabilitatea reformelor și să se mențină stabilitatea macroeconomică. De aceea suntem în favoarea acestei operații calitate de serviciu de acțiune externă, colaborăm cu celelalte servicii ale Comisiei, astfel încât evaluarea noastră să rămână validă și precondițiile politice să fie considerate a fi întrunite. Acestea fiind spuse, reiterăm faptul că serviciul nostru este pregătit să ofere evaluări a statului de drept, a situației reformei judiciare, de-a lungul întregii durate a AMF-ului. Uh, sigur că exprimăm anumite dubii vis-a-vis -vis de declarația comună, pentru că situația nu poate fi comparată cu cea a Moldovei. Nici recomandările Comisiei de la Veneția nu ar fi respectate și trebuie respectate pe viitor, deci de aceea uh, sugerăm și noi să vă mai gândiți încă o dată la nevoia acestei rezoluții. Domnul Mamichins, acum, vă rog, o, o secundă, o secundă, spune președintele. Vă rog să puneți căștile pe urechi. Vreau să spun câteva cuvinte. Așadar, domnul Gris a spus practic că n-am, n-am înțeles <laughs> exact ce faci tu. Poate explici mai bine și atunci va fi și domnia s-a mulțumit. După cum spuneam, mulțumesc, domnule președinte, după cum spuneam, am o, foarte multe întrebări, am și primit răspunsuri, suntem mulțumiți și raportorii din umbră că au obținut aceste răspunsuri. După cum spuneam, în ceea ce privește un amendament, nu prea înțeleg ce discutăm acum. Detto questo Cred că răspunsul a fost clar, spune președintele. Am încheiat discuția pe acest scump. Vă reamintesc, dacă aveți amendamente, termenul este 7 decembrie și apoi vom pe 23 ianuarie se va vota în comisie, în comisia noastră. Bun, încheiem uh, acest punct. Mulțumim tuturor participanților. Abbiamo adesso all'ordine del giorno. Una compionea de zi avem descărcarea de gestiune 2016. Uh, raportor este domnul Cristian Preda, care uh, mă grăbesc să dau cuvântul. Je vois que le grup de vert très agit. Văd că grupul verzilor e foarte agitat, spune domnul Preda. Paolo. Okay. Uh. Bun, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc mult. Uh, iată, avem 13 minute la dispoziție pentru trei subiecte, da, așa că sintetic mă voi referi la cele două puncte care privesc descărcarea de gestiune pentru Serviciul de Acțiune Externă și Comisia Europeană. O să încep cu descărcarea pentru comisie pentru 2016 în ce privește uh, partea de buget care ne interesează și anume secțiunea 4. Vreau să salut reducerea nivelului de erori materiale față de 2015 de la 2,2 nu, 2,8%, spune vorbitorul, la 2,1%. Aici e vorba de o evoluție pozitivă și sper că în anii următori nivelul va scădea încă și mai mult de 2%. Încurajez aici Comisia să pună în aplicare toate recomandările Curții de Conturi, mai ales că a arătat că ar fi putut să existe o scădere de 0,7% Uh, procente suplimentare a nivelului de eroare materială dacă toate informațiile ar fi fost executate, uh, mă scuzați, utilizate la timp. De asemenea, salut progresele realizate în ce privește concordanța misiunilor civile efectuate în cadrul politicii comune de securitate și apărare, în ce privește regulamentul financiar, Eh, solicit Comisiei Europene ca să accelereze lucrările în acest sens și un ultim punct în ce privește acordarea descărcării către Comisie, aș vrea să mă refer la mm, problemele în procedura de auditare în anumite țări candidate și potențial candidate ceea ce, bineînțeles, uh, uh, se referă la fondurile de preaderare, sunt uh, probleme de, de nivel structural și atunci Curtea de Conturi a emis anumite recomandări importante și e bine ca și Comisia să asiste aceste țări în îmbunătățirea modului în care gestionează auditul. Aici specific, voi propune un amendament la alineatul 4 care se ocupă de aceste chestiuni. Aș dori să există o formulare mai clară în ce privește <clears throat> cauza problemei, și anume deficiențe în sistemul de auditare în unele țări partenerele noastre. Ce privește celălalt punct, punctul numărul 5, descărcarea de gestiune pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Mă mulțumește să văd că bugetul administrativ acestei instituții a fost pus în aplicare, s-a redus rata de erori materiale, ceea ce e bine, desigur, atrag atenția totuși asupra faptului că uh, da, văd că nu a mai rămas nimeni în sală. Când e vorba de buget, din păcate, iată, m-au lăsat singur, el. În fine. Da, sigur, cu dumneavoastră, domnule președinte, deci nu sunt chiar singur, el. Aș menționa așadar importanța de a face mai multe eforturi în ce privește gestionarea resurselor umane pentru a reduce cât mai rapid dezechilibrele existente și mai ales în ce privește pozițiile de management de personal, sunt trei direcții, și anume genul, apoi nou sau vechi stat membru și funcționarea Uniunii și ce statelor membre. Toate aceste trei puncte sunt dezvoltate în proiectul de aviz pe care vi-l propun atenției și, de asemenea, trag atenția asupra faptului că, iată, Curtea de Conturi Europeană a identificat uh, probleme în procedura de apel de oferte organizate de delegațiile Uniunii Europene când e vorba de contracte de mai puțin de 60.000 de euro și e bine că au fost uh, introduse măsuri pentru a ameliora lucrurile anul viitor. Am vorbit de resursele umane și aș insista asupra importanței de a ține cont atunci când ne stabilim noi priorități și, de asemenea, definim noi politici, să ținem cont de faptul că acestea trebuie însoțite de resursele bugetare care să permită instituțiilor noastre, comisie sau serviciul de acțiune externă, să le și pună în aplicare. Sigur că aici e vorba de chestiuni care trebuie abordate în cadrul procedurii bugetare, mai ales, și în cadrul negocierilor cadrului financiar multianual. Dar când discutăm de resurse umane, vreau totuși să menționez această problemă. Cam asta sunt avizele mele în limar, la limită pentru amendamente 7 decembrie și acum, sigur, de pe acum mă declar deschis uh, la o colaborare constructivă cu uh, raportorii din umbră. Sper că vor fi și într-o bună zi de față când prezint aceste documente. Mulțumesc! Eh, non, in Președinte, mulțumesc! aici, într-adevăr, raportor din umbră e potrivit, pentru că au rămas mai umbrele din ei în sală. Și acum, uh, totuși, hai să dăm cuvântul reprezentantului comisiei, doamna Nicol Schmidt. Vă rog. Yes, hello, Nicole Smith. I'm the head of unit responsible for relations with the Court of Auditors in DG Neighbor. Reprezint departamentul pentru relația cu Curtea de Conturi de la Comisia Europeană. Mă bucur că veți schimba amendamentul și vreau să vorbesc despre relația cu autoritățile de audit. Recomandările lor au uh, fost consemnate de unitatea noastră și am identificat anumite vulnerabilități. După cum am discutat, ceea ce privește calitatea verificărilor cheltuielilor, bun, uh, nu am verificat toate cheltuielile, dar uh, aici am constatat uh, lipsa calificării autorităților de audit, uh, tot felul de slăbiciuni ceea ce privește planificarea de personal. Suntem de acord în totalitate cu recomandările curții. Trebuie să se ia măsuri pentru a rezolva problemele, dar există probleme stringente în anumite țări. Vrem să îmbunătățim instruirea și formarea profesională Ah, le dăm recomandări în ceea ce privește metodologia, recomandările, planificarea și vrem o revizuire detaliată a tuturor documentelor furnizate către curte în urma misiunilor. Lucrăm cu ei eh, la un plan de acțiune în fiecare țară, un plan specific pentru monitorizare. Sunt tot felul de chestii tehnice acolo, bună ziua și vorbim despre metodologie și plan de lucru. Am organizat o soiul de ateliere TAEX în statele membre și, de exemplu, în uh, fosta Republica Iugoslavă Macedoniei, acum o lună. Vrem să încercăm să ne înțelegem reciproc problem, problemele. Sper că toate acțiunile vor veni în întâmpinarea pozițiilor critice corespunzătoare recomandărilor curții de auto, a, a, conturi. Mulțumesc. Grazie. Adesso darei la parola al signor Mulțumesc. Și acum uh, aș da cuvântul domnului Emanuel Papaniu, șef de unitate DigiDevco. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc. Și DigiDefco este mulțumită în mare de tendința scă în scădere a ratei de eroare la 2,1 de la 2,8 <coughs> anul trecut și în ceea ce primește fondul de la 3,8 la 3,2 avem și o tendință de scădere a pragului de materialitate. Iată niște indicatori foarte buni de progres, dar uh, vom uh, încerca să ne îmbunătățim uh, activitatea. Implementăm recomandările Curții de Conturi și la punctul 3 din sugestiile raportorului putem spune că tratăm și chestiunea granturilor ca urmare a unei evaluări de risc. Directorul nostru general a lansat o rezervă în raportul privind um, planul uh, anual. Avem um, o revizuire a termenilor de referință pentru audituri și verificări, o simplificare și clarificare a procedurilor pentru condițiile de contractare a granturilor, diferite acțiuni, instrucțiuni și orientări în ceea ce privește personalul și agenții contractuali, apoi partea de formare, toate aceste chestiuni uh, sunt în curs chiar acum și cred că putem să tratăm diferitele slăbiciuni identificate de către Curtea de Conturi, iar în situațiile când am avut documente lipsă, am făcut și acolo follow-up, am uh, lansat niște ordine de recuperare atunci când se justifică și cred că ne aflăm într-o fază bună a procesului. Mulțumesc! Grazie ultimul intervent la signora Ellen Campbell. Mulțumesc. Și acum uh, are cuvântul șefa de unitate a coordonării orizontale a politicilor de la Serviciul de Acțiune Externă. Good afternoon, Mr. Chairman, and thank you for the... Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a face câteva observații. Uh, pe scurt, sunt uh, însărcinată cu partea de coordonare Vreau să-i mulțumesc uh, raportului pentru observații, mai ales pe partea de rată de eroare, unde am făcut eforturi foarte mari, cât despre uh, echilibrul în cadrul personalului. Sigur că recrutarea se face pe bază de merite. Ne preocupă, sigur, um, genul și naționalitatea uh, persoanelor pe care le angajăm, mai ales în ceea ce privește noile state membre. Domnul Holger Schmidt a venit cu un task force um, și se pregătește și o foaie de implementare și avem și pentru prima oară o strategie privind uh, gen și oportunități a SEA-ului, care de fapt uh, va avea efecte imediat. În ceea ce privește procedurile de licitații, o să implementăm um, sugestiile anul viitor pentru a încerca să soluționăm și mai multe probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. Voi replicare? Mulțumesc, domnule Preda. Doriți să luați cuvântul. Deja a spus că pe 7 decembrie expiră termenul pentru depunerea amendamentelor. Mulțumesc și încheiem aici punctul respectiv. Și acum uh, așteptăm uh, să, se, să putem începe dezbaterea privitoare la Albania. Deci uh, suspendăm câteva minute. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, am ajuns la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Am marea plăcere să-l invit pe ministrul pentru chestiuni um, um europene și pentru um, afaceri uh, externe, domnul Bușati. În primul rând, vrem să vă felicităm pentru uh, împlinirea a 105 ani de la uh, Declarația de Independență a Albaniei. Vă mulțumim foarte mult că sunteți prezenți în această după-amiază pentru acest dialog. După observațiile de introducere, am să dau cuvântul uh, de, Mm, eurodeputaților pentru întrebări. Suntem cu toții foarte interesați să auzim ce ne aveți să ne spuneți în ceea ce privește situația actuală din Albania cu privire la etapele care se parcurg în construirea consensului, în ceea ce privește reforma, mai ales în judiciar și în ceea ce privește cooperarea cu vecinii deși guvernul dumneavoastră are o majoritate confortabilă, poate să desfășurarea reforme ar trebui să um, fie expus la o verificare constantă din partea opoziției, a sistemului judiciar, a presei și a societății civile pentru a se asigura un mediu democratic corespunzător. Peste 10 ani, uh, Albania așteaptă să audă verdictul uh, Consiliului European în ceea ce privește um, um aderarea, uh, discuțiile de aderare, dacă încep sau nu. Și, indiferent de verdictul acestuia, este foarte clar că e nevoie să se facă în continuare uh, o, um, o um, reforme în sensul <clears throat> construirii încrederii, um, de asemenea redemararea economiei și tratarea tra- cauzelor legate de problemele legate de droguri și, în sfârșit, um, relațiile de vecinătate. Domnule Bușati, aveți cuvântul. Atât am avut de spus. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I'm grateful. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia aceasta de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră și este foarte important să discutăm extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Rolul um, Parlamentului European este esențial pentru a se asigura uh, sprijinul instituțional, dar și public uh, pentru procesul uh, reintegrării Balcanilor de Vest. E nevoie de o comunicare mai structurată și mai sporită între statele noastre, între parlamente, mai mult ca niciodată, mai ales în atmosfera de scepticism legată de extinderea uh, și mai mare a Uniunii Europene din ultimii ani. Vreau să subliniez efectele pe care le va avea Uniunea Europeană asupra noastră și viceversa. Destinul nostru este legat de cel al Uniunii Europene și am încredere că țintim cu toții și facem eforturi către o Europa nedivizată. Acest forum este foarte important, foarte bine plasat pentru a ști că popoarele din Balcanii de vest au um, investit de multă vreme în ceea ce a fost un vis și acum a devenit un proiect și anume reunificarea cu un Europa Occidentală. Nu vrem să se traseze din nou linii de demarcare în uh, continentul nostru Acum, ori către el sau nu în uh, Albania și indiferent de contextul lor, uh, albanezii asociază Uniunea Europeană cu conceptele de pace, de securitate, de prosperitate și de dezvoltare continuă. Regiunea noastră, în ultimii 15 ani, n-a mai avut niciun fel de conflict uh, um, violent, uh, am avut stabilitate politică și o dinamică foarte importantă a integrării europene care au ajutat uh, țara noastră să uh, și regiunea noastră să aibă perspective noi. În uh, ultimii patru ani, procesul acesta a dus la o responsabilizare și mai mare a cooperării regionale. După cum ați observat um, foarte sigur, am lucrat împreună la niște proiecte comune. Vrem ca um, viitorul nostru nu este să câștigăm în defavoarea altora, ci vrem să lucrăm împreună pentru a ne asigura de um, interese comune. Fără îndoială, în perspectiva europeană, uh, prin um, extindere, rămâne, una dintre um, Um, metodele cele mai uh, importante de soft power din partea Uniunii Europene. În felul acesta se pot păstra multe state pe calea păcii și a cooperării. Instituțiile europene, inclusiv forumul acesta, au uh, tot dreptul să vrea să facă parte din această transformare. Și calea de integrare a Albaniei este un obiectiv strategic, dar și un um, motiv foarte important pentru statele candidate. Uh, și um, guvernul și um, societatea în ansamblu sunt convinse că e vorba de o tendință de neevitat, dar uh, uh, nu trebuie periclitat. Sentimentul de a fi implicat într-un proces tehnic fără de sfârșit, fără niciun fel de perspectivă de aderare, uh, ar, fa- ar putea să facă ca Uniunea Europeană să-și piardă din atractivitate, mai ales în rândul tinerilor. Să nu uităm că uh, există și progrese foarte clare, dar există multe chestiuni regionale cu potențial de restabilizare care, dacă nu sunt tratate cum trebuie, ar putea ca regiunea să uh, devină fragilă. De aceea, procesul de integrare este esențial. După părerea noastră, o gândire strategică înseamnă să ponderăm costul um, aderării, um, dar uh, și costul uh, neurmării acestui proces, având în vedere dimensiunea mică a țării noastre și a ceea ce se întâmplă în acest moment. Este esențial uh, aderarea prin um, extindere, având în vedere prezența diferiților actori în um, um Balcanii de Vest și mm, din cauza amenințărilor interne, care sunt destul de uh, tacite. E vorba aici despre mm, securitatea mm, europeană. Noi, ca stat uh, membru NATO, ține de modul acesta strategic în care gândim și noi, ca țară candidată, vom avea o contribuție din ce în ce mai importantă în noul context de securitate în Europa. Ne bucură faptul că extinderea a revenit în discursul reprezentanților de vârf ai Uniunii Europene. Suntem de acord cu mesajul de încurajare prin mesajul prezentat în, această, în acest for de către președintele Comisiei Juncker cu privire la starea uh, Uniunii Uh, când a vorbit uh, despre o propunere pentru o strategie în februarie. Noi am vorbit de asemenea despre președintele Macron, care în uh, manifestul său european a confirmat faptul că Balcanii vor face parte din European. Apreciem um, angajamentul în alte reprezentante Mogherini în acest sens. Și în, nu în ultimul rând, apreciem foarte mult poziția Parlamentului European și a Comisiei AFET în susținerea procesului. Însă, nu este destul. Uh, viziunea aderării la Uniunea Europeană și importanța strategică um, convenită trebuie să fie um, transpusă în realitate și pentru ca acest lucru să se întâmple, fiecare trebuie să um, își ocupe, subiectul aderării trebuie să ocupe un rol mai important pe agenda europeană. Din punctul nostru, noi ne așteptăm la o foaie de parcurs clară cu privire la modul în care se va ajunge la o decizie cu privire la deschiderea um, discuțiilor de aderare și vrem să fie un proces credibil, de credibilitate. Uh, Uh, din 2014 Albania este țară candidat și uh, decizia de deschidere a discuțiilor are trei avantaje importante. Un moment istoric pentru mobilizarea întregului spectru politic și administrației politice pentru a se moderniza va crește nivelul de levier al Uniunii Europene și de a administra uh, Uh, procesul și va da um, un stimulent uh, pe care acesta de reformă în curs, mai ales uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a reformei în domeniul justiției. Guvernul albanez este hotărât să păstreze acest um, moment bun, apărând statul democratic, uh, economia funcțională și un guvern care funcționează pentru cetățenii săi. Reforma din sectorul judiciar pe care o implementare este fără precedent și unică atât în conținutul său și în uh, nivel de profunzime, dar și în ceea ce privește rolul și uh, locul pe care l-a confirmat în ceea ce privește monitorizarea internațională. Rezultatele pe care le-am avut în lupta împotriva crimei organizate, mai ales împotriva uh, cultivării și traficului de cannabis arată că suntem hotărâți. Rezultatele sunt um, un, un rezult, vin ca urmare a cooperării noastre între um, agențiile din um, statul nostru și alte state membre. Și considerăm că e vorba de o bază foarte bună pentru o mișcare ulterioară către integrarea Albaniei, pentru că se vor așeza temeriile muncii care Um, vor duce la deschiderea um, capitolilor. De asemenea, dialogul îmbunătățit ne-a permis să um, continuăm să facem niște modificări substanțiale la Constituția țării și uh, luarea unor uh, decizii foarte importante pentru reformă. De asemenea, alegerile care au avut loc foarte bine în 2017 și modul în care s-a uh, exprimat uh, dorința populație și modul în care s-a format um, după aceea guvernul și um, cum um, s-a reorganizat uh, sistemul judiciar, n-ar fi fost uh, posibil fără un dialog constructiv. Dați-mi voie să vă reamintesc și alte aspecte ale politicilor noastre. Noi am uh, fost consecvenți în alierea clară cu dispozițiile europene avem aceleași uh, valori uh, pe care se bazează și securitatea unor Și noi nu vedem altă alternativă la um, integrarea um, euroatlantică și de asemenea suntem uh, într-o rată de um, aliniere cu deciziile Consiliului foarte mare și suntem printre primele state care au răspuns la amenințarea internațională pe care o înseamnă o reprezintă ISIS și um, s-a poziționat foarte ferm împotriva um, extremismului. Sprijinăm foarte, sprijinim foarte mult uh, cooperarea regională și uh, procesul european uh, este un instrument suplimentar de transformare a regiunii într-un spațiu vibrant de democrație. Albania susține um, răspunderea pentru reforme, așa cum s-a demonstrat și în summitul privind um, Balcanii Occidentali de vara trecută. Vreau să vă reamintesc că, că este foarte important să nu uităm că faptul că regiunea aceasta este înconjurată de Uniunea Europeană și de NATO, dar nu este integrată pe deplin niciuna dintre ele, o face atractivă pentru puteri concurente. Nu e niciun secret că Rusia și-a multiplicat foarte mult propaganda antioccidentală în ultimii ani și nu privește cu ochi buni um, integrarea euroatlantică a Balcanilor de Vest și Rusia nu poate niciun fel să um, vină cu o ofertă la fel de bună ca un european, așa că puterea sa de atracție este slabă, dar să nu uităm că uh, are putere de distrugere și de distragere și în ciuda competențelor pe care le-am uh, manifestat, regiunea noastră se află într-o o diversitate foarte mare. Unii sunt uh, membri NATO, alții vor să adere, unii vor încă să păstreze o distanță. Două deja sunt în uh, avangardă, negociază deja cu Uniunea Europeană, alte două sunt candidate, alte aspiră să devină candidate. Deci este vorba despre o amenințare a diversității, pe lângă altele, e vorba de amenințări interne din Balcanii de Est, fac ca regiunea în care se află um, Albania să fie una dintre cele mai problematice pentru Europa și uh, comunitatea transatlantică. Deci o accelerare a procesului de extindere ar arăta atât um, mușchii politice ai Uniunii Europene, cât și viziunea politică și strategică. Și credem că a venit uh, momentul să um, afirmăm că Albania trebuie să urce pe scară, să intre în următoarea etapă a relațiilor cu Uniunea Europeană și noi ne așteptăm ca partenerii noștri să-și onoreze și ei partea lor de angajament, așa că sperăm ca în 2018 să vedem un an decisiv pentru Albania, uh, iar începutul discuțiilor privind um, aderarea vor avea un simț mai pronunțat al direcției și vor confirma pașii pe care i-am făcut până acum. Albania subscrie clar la acest um, obiectiv. Este vorba de o nevoie și noi sperăm că 2018 va fi uh, cu ajutorul dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, un an decisiv pentru um, calea europeană mai avansată, să ne asigurăm că integrarea europeană rămâne un motor important pentru statele acestea și pentru viitorul nostru. Mulțumesc foarte mult! domnule ministru, pentru informațiile oferite despre situația actuală a țării dumneavoastră, mai ales în ce privește procesul de extindere și acum doresc să dau cuvântul colegilor, eh, începând cu raportorul permanent pentru minunata dumneavoastră țară. Domnul Knut Fleckenstein, vă rog. Thank you, Chairman. Thank you, Minister for your... domnule <clears throat> președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș continua în germană, dacă mi îngăduiți. Eh, să știe și interpreții de ce își primesc salariul. Entschuldigung. So, uh, ich glaube, dass Sie in... Domnule ministru, cred că ați spus lucrurilor pe nume din multe puncte de vedere. Ați spus că viziunea trebuie transpusă în realitate. Iar eu aș adăuga că dacă nu se face asta, se obține exact opusul. Este foarte important ca nu numai dumneavoastră să faceți o treabă bună în procesul de reformă, ci și Uniunea Europeană în relația cu, în relația cu dumneavoastră și cu celelalte cinci state vecine despre care vorbim în procesul de extindere să funcționeze ca un partener de bază. Și asta înseamnă că trebuie să formulezi criterii care dacă nu sunt împlinite, atunci nu se întâmplă nimic. Dar totodată, dacă ele sunt împlinite, atunci trebuie să se îndeplinească anumite promisiuni. De aceea sunt optimist că spun că în 2000 18 trebuie să se înceapă negocierile de aderare cu Albania. Și subliniez, trebuie. Nu pentru că lucrurile ar fi acum strălucite în Albania, ci pentru că ne dorim în sfârșit să vedem începutul negocierilor. Și asta pentru că guvernul, dar și parlamentul, inclusiv opoziția, merită acest lucru și se vede asta mai ales în uh, reforma din justiție, unde Albania este deja mai avansată decât alte țări și asta este foarte clar și în ceea ce privește eforturile din prezent în combaterea crimei organizate, mai ales în zona de dare de mită. În domeniul crimei organizate trebuie să se mai facă însă progrese. Au, uh, s-a vorbit uh, cu guvernul dumneavoastră că uh, în Europa apar bande organizate care și-au originea în Albania. Și în grupurile de lucru cu țările de jos sau cu Germania se colaborează în acest domeniu și modul în care colaborăm cu autoritățile dumneavoastră este mai mult decât satisfăcător și ne așteptăm la progrese pe viitor. Deci, încă o dată, vreau să vă mai spun un lucru. Primesc periodic scrisori și mesaje pe telefon în care mi se relatează despre anumiți politicieni care sunt foarte răi. Apoi mi se trimit scrisori din partea opoziției care se referă nu numai, dar în special la ministrul de interne și la modul în care relaționează Parlamentul cu parchetele. În momentul în care procurorul deschide un dosar în care e vorba de sute de mii de euro care se scurg în campania electorală. Pe noi nu ne interesează uh, demersul de denunțare, ci pur și simplu dacă parchetul poate să își facă treaba, dacă procurorul poate să-și facă treaba. Și atunci, sigur, că mai sunt anumite lucruri de făcut într-o direcție sau alta. Și ultima afirmație, activitatea Parlamentului și a Guvernului din ultimii ani trebuie recunoscute și spun asta nu numai în calitate de raportor, ci și în calitate de deputat german. Uh, orice altă decizie decât începerea negocierilor în 2018 cu Albania ar fi de neînțeles. Mulțumim, domnule Knut Fleckenstein. Următorul uh, vorbitor este domnul Cristian Preda, din partea PP. Merci euh, euh, infiniment, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și domnului ministru că a sosit uh, să ne vorbească în această seară ca să avem un schimb de opinii privitor la progresele făcute de Albania în, pe drumul său european. Sunt progrese de necontestat și la fel ca restul țărilor din Balcanii de Vest, eh, eu consider că Albania ar trebui să fie membra Uniunii Europene în următorii ani. personal, chiar aș spune că ar trebui să schimbăm și noi în ograda noastră câte ceva. De exemplu, trebuie să stabilim o dată limită, pentru că noi acum spunem într-o bună zi. Dacă și așa mai departe. Nu, eu cred că data de 2025 anunțată de domnul Juncker ar trebui să fie o dată limită pentru toate țările din Balcanii de Vest. Dar vorbesc acum în nume personal, dar vă uh, îndemn să facem această schimbare noi înșine. Acum în ce privește actualitatea, vă întreb, ce se întâmplă cu procesul, procesul de verificare al de examinarea competenței magistraților. Am înțeles că e vorba de acum prima fază, nu știu când se va încheia acest proces. Acum, în al doilea rând, am fost membru la acestei misiuni de observare a alegerilor și am putut să văd la fața locului uh, cum s-au desfășurat ultimele alegeri și atunci aș vrea să știu ce se întâmplă cu recomandările făcute de OSCE Delegația Parlamentului European uh, a fost alături de OSCE în aceste recomandări, deci întreb uh, se vor mișca lucrurile pentru că sunt multe recomandări făcute de OSCE, sunt sau nu puse în aplicare și ce privește povestea asta cu cannabisul, pentru că nu, în ultima vreme am văzut din nou uh, o întreagă dezbatere privitoare la cannabis cu trafic între Albania și Italia <clears throat> ce vești bune ne puteți da? E vorba de un dosar foarte sensibil pentru mulți europeni. Mulțumesc! Merci, Cristian. We now come to... Mulțumim, Cristian, spune președintele. Acum, uh, domnul Belder pentru grupul ECR din Parlamentul European. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer de minister, uh, ik wil u... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă adresez o întrebare. Dintr-o perspectivă a unui raportor ai acestei comisii. Am fost raportor pentru Albania, pentru Balcanii de Vest Vrem să știm cum stau lucrurile în ceea ce privește relația dintre Albania și China. Ați spus că nu mai vreți linii de demarcare în Europa, că apărați unitatea în Europa, dar, conform relatărilor presei, despre care s-a vorbit și în această instituție la Comisia INTA, din partea președintelui PPS, a spus că, de fapt, există îngrijorări cu privirea cu privire la apariția unor noi linii de demarcare. Și aici, care este relația cu China? Oare nu creați un nou câmp de tensiune în contextul integrării în Europa atunci când vă apropiați atât de mult de China? Cum vă poziționați vis-a-vis -vis de politica externă a Uniunii Europene? Deci, oare nu apare o contradicție aici când uh, apare această apropiere de China? Deci vreau să spun direct, uh, am impresia că chinezii nu vor să, se, uh, nu vor să apere doar interesele Albaniei. Și acum, reprezentantul verzilor, domnul Scholtes. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentare. Am o întrebare privind uh, fluviul Iosa, cel mai lung uh, fluviu din Albania. Este unul dintre ultimele fluvii sălbatice din Europa. Și aici s-a a acordat concesia pentru construirea unei hidrocentrale, ceea ce contravine principiilor Uniunii Europene și cererilor ONG-urilor de mediu. A existat o rezoluție în februarie 2017 și am spus în această rezoluție, de asemenea am sfătuit guvernul dumneavoastră să se gândească la această hidrocentrală și să reconsidere construcția, construcția respectivă um, pe malul uh, râului Iosa. Și acum vreau să vă întreb care este poziția Parlamentului și Guvernului dumneavoastră vis-a-vis de această problemă. Mulțumesc, domnule Ciolteș. Mai am un vorbitor, Eduard Cucan. Mai e altcineva? Eduard, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Bun venit în comisia noastră, vă mulțumim pentru prezentare, vă felicităm pentru progresele pe care integrării europene. Din experiența mea proprie pot spune că Albania se schimbă. Albania obține din ce în ce mai multe re- rezultate în procesul de reformă și își asumă responsabilități în procesul de aderare. Um, cum spunea și domnul Fleckenstein, însă există probleme care trebuie rezolvate. Și anume, uh, există o abordare aici a guvernului și ea mă duce cu gândul la un uh, final fericit. Mi s-a spus uh, în trecut că trebuie să acordăm o atenție sporită Balcanilor de vest și că este răspunderea noastră pentru a ne recâștiga încrederea din partea partenerilor din Balcanii, Balcanii de vest. Eu cred că aici este un capitol unde putem demonstra acest lucru. Cum a spus domnul ministru, așteaptă ceva pozitiv pentru țara lui anul ce urmează. Aș spune că pentru Albania chestiunea stabilității ține și de următorul pas în negocierile de aderare. Deci, practic, de începerea acestora, începerea formală. Este foarte important ca țara să fie pregătită pentru negocieri și eu cred că noi cei de la Comisia AFET trebuie să depunem toate eforturile posibile pentru a influența luarea deciziei în acest sens uh, de către Comisie și pentru a întări colaborarea cu țara pe viitor. Mulțumesc. No further comments from colleagues, then let me finally ask... Mulțumesc. Atunci, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, pun și eu o întrebare. Am tot avut uh, dezbatere privitor la procesul de la Berlin din, cu privire la țările din Balcani de Vest. Vreau uh, să știu și eu care este poziția guvernului din Tirana despre procesul de la Berlin. Ce funcționează și ce ar putea funcționa mai bine și ce așteptări aveți dumneavoastră pentru viitorul summit din Sofia despre uh, relațiile dintre UE și Balcanii de Vest și apoi uh, reuniunea de la Londra, din nou mă interesează. Ați avea timp cam 20 de minute pentru a răspunde la întrebări. Nu, voi încerca să fiu mai subcint. Mulțumesc în primul rând uh, pentru susținerea adresată procesului de reforme întreprins în Albania. Mulțumesc și uh, pentru că mențineți în viață procesul de uh, integrare în Uniunea Europeană. Cum spuneam, în cazul Balcanilor de Vest și Albaniei, acesta este un stimulant pentru democratizare și transformare. Voi încerca să mm, răspund pe rând întrebărilor. Prima întrebare care mi-a fost adresată se referă la procesul de uh, verificare a magistraților, judecători și procurori. Uh, Mm, răspunsul meu se leagă de ce a spus chiar dată domnule președinte în uh, introducere, deși suntem din Balcani și Albania e o țară parțialmente uh, balcanică, parțialmente mediteraneană. Asta înseamnă, deci, că peisajul politic e polarizat. Dumneavoastră, Ați avut și dumneavoastră experiența asta, că ați făcut efortul să ne ajutați în a găsi un compromis dinaintea alegerilor din iunie anul acesta. S-a ajuns la un acord politic și Parlamentul albanez a votat în unanimitate organismele respective, deci procesul uh, de examinare a început cu magistrații din Curtea Supremă și cei din Curtea Constituțională și cu uh, procurorii de la nivelul cel mai înalt. Și vom avea primele cazuri până la sfârșitul acestui an și până la începutul primăverii se prevede să avem și probe credibile în acest proces, cel puțin pentru magistrații de la cel mai înalt nivel. Aici uh, aș dori ca din nou să mulțumesc statelor membre uh, ale UE, dar și guvernului SUA pentru că ne-au ajutat uh, la nivel tehnic și cu, de personal și deciziile care vor fi luate Uh, va semna că noi ne vom uh, asuma răspunderea în ce privește compunerea, compoziția acestor uh, echipe <clears throat> de magistrați. Au fost aleși, respectivele pretori au fost aleși prin proceduri transparente. Apoi, a doua întrebare, ce privește recomandările OSCE-ODIR. Aici Aș dori pe scurt să menționez două evoluții. În primul rând, în ce privește determinarea noastră și voința noastră politică de a conlucra cu experții ODIR și ai altor organisme pentru a ajuta diversele structuri în ce privește respectarea recomandărilor încă de la început în pregătirea viitoarelor alegeri locale și apoi alegerilor parlamentare și o a doua etapă în ce privește uh, înființarea comisiei ad hoc din Parlament, va fi o comisie bipartizană, deci cu doi președinți, uh, reprezentanți ai majorității și ai opoziției și asistați de asemenea uh, de experți ODIR. Deci, noi considerăm că acționăm la timp pentru a ne conforma recomandărilor respective. Majoritatea acestora, de altfel, se referă la depolitizarea uh, gestionării procesului electoral sau administrării procesului electoral, sunt domenii foarte importante pentru care e nevoie nu doar de intervenții la nivel legislativ, ci și de voință politică. Și trebuie ca toate forțele politice să dea dovadă de această voință. O a treia întrebare s-a referit la con, contracararea traficului de droguri și cannabis. Uh, E vorba de o luptă pe care am început-o de când uh, au fost uh, aleși în uh, de când s-a format guvernul și recent se constată o intensificare a luptei împotriva cannabisului și în introducere am menționat că probabil Albania e un caz unic și anume în comun cu Guardia di Finanza din Italia, am început o operațiune uh, masivă la fața locului și acum putem uh, spune clar că ne îndreptăm spre eradicarea plantațiilor de cannabis și de asemenea ne schimbăm uh, strategia, ne concentrăm nu neapărat pe prevenirea culturilor de cannabis, ci spre combaterea traficului de cannabis, ținând cont de faptul că E vorba de un fenomen regional și acest uh, fenomen sigur că nu se oprește la frontiere. Vom continua să conlucrăm cu partenerii noștri, mai ales uh, din vecinătatea imediată, cei care au fost uh, afectați de fenomenul respectiv și de asemenea suntem pe cale de a stârpi acest rău din rădăcină, pentru că um, E vorba mai ales de cauze economice și de lipsa de prosperitate a oamenilor. A patra întrebare s-a referit la China și relațiile noastre bilaterale cu această țară. Cred că am spus destul de clar, și anume Albania, în ultimii 20 de ani, a fost a avut o poziție foarte clară din punct de vedere strategic și anume se alinează la poziția Uniunii Europene, suntem membri NATO, <clears throat> nu dispunem de luxul de a mă rog, sta pe două scaune sau în două luntri, <laughs> cum uh, e cazul unor dintre vecinii noștri. Nu, noi avem o poziție foarte clară. Pe de altă parte, nu credem că prezența Chinei în regiune e o amenințare la adresa dezvoltării noastre economice, atât timp cât și în măsura în care această cooperare economică se conformează regulilor jocului și anume regulile jocului impuse de agenda Uniunii Europene, pentru că dacă e vorba de alinierea de legislații și politici, ă, vorbim de un sens unic și anume sensul Uniunii Europene. Da, ă, în legătură cu râul Viosa, da, mulțumesc că v-ați referit la acest caz. Într-adevăr, decizia a fost intens dezbătută pot să spun că a fost implicată societatea civilă care și-a exprimat îngrijorările în legătură cu protecția mediului. Acum uh, decizia este uh, trecută în revistă, e vorba și de o restructurare a cabinetului, putem vorbi și de asta, și restructurarea administrației publică și uh, trecem revistă foarte atent situația și vrem să uh, Uh, vedem, uh, sigur, care va fi decizia finală, dar vă asigur din nou că aici, după cum a fost cazul și cu deșeurile de origine chimică, unde societatea și-a exprimat nemulțumirea, și aici vom monitoriza atent situația și ne vom conforma criteriilor din achiul comunitar pe teme de mediu și ne bazăm și pe experiența Eh, serviciilor comisiei și eh, nu, mă, nu vom avea nicio problemă în a coopera cu toți experții pe care ni veți sugera pentru a găsi o soluție de durată. Ultima întrebare s-a referit la procesul de la Berlin. Atunci când acesta a fost lansat, în 2014, a fost considerată ca fiind o foarte bună inițiativă ales dat fiind faptul că mm, a venit uh, în urma unei depresii referitoare la lipsa de perspectivă um, de a deveni membri ai Uniunii Europene și procesul de la Berlin a ajutat foarte mult, mai ales în ce privește relațiile dintre Albania și Serbia. Din punct de vedere politic, situația acum e mai bună uh, decât acum patru ani ne întâlnim în diverse formate. Avem primele două inițiative regionale, un, un birou pentru cooperarea în domeniul uh, tineretului, sediul la la Tirana, președinte este un sârb și președinte adjunct e kosovar. Asta demonstrează, deci, dimensiunea regională și impactul regional al acestui birou. De asemenea, avem deja un pact pentru conectivitate, știm uh, cum anume se vor desfășura principalele proiecte de infrastructură până în 2030, dar noi suntem aleși doar pentru un mandat de patru ani. Deci, cum a spus doamna cancelar Merkel, în mod foarte elocvent, am dorit să vedem mai multe pro- proiecte la fața locului și, de asemenea, să și vedem cum proiectele legate de conectivitate uh, aduc și rezultate vizibile pentru cetățeni, tangibile. Și următorul summit din Bulgaria va fi o uh, șansă unică pentru Balcanii de Vest ca uh, să facem pași înainte pe calea reformelor și să strângem legăturile între noi, cei din Balcanii de Vest, pe de-o parte, și cu Uniunea Europeană, pe de altă parte. În ultimii ani Ă, noi am fost practic furnizori de securitate pentru întreaga sec- arhitectură de securitate europeană. Noi, cei din Balcanii de Vest, ne-am confruntat cu fluxul de migranți, cu amenințări teroriste, cu, cu amenințări ă, violente, extremiste, iar acum ă, a sosit timpul să avem o faie de parcurs clară pentru Balcanii de Vest, să um, strângem legături mai uh, clare cu Uniunea Europeană, uh, Aici timpul este esențial și avem mari speranțe că pe durata acestui summit mm, se vor lua decizii politice, mai ales în, sigur, privința țării mele și a Macedoniei. Eh, noi ne dorim un calendar clar în ce privește demararea negocierilor de aderare. Iar acum, în privința următorului summit în cadrul procesului de la Berlin, summit care va avea loc la Londra, noi am auzit că mm, summitul se va concentra asupra securității și asupra unor chestiuni legate, sigur, și de interesele Regatului Unit în țările din vecinătatea noastră. Sigur, nu avem nimic de obiectat, însă, pe de altă parte, noi am preferat să consolidăm domeniile de cooperare care au fost deja deschise uh, sub egida procesului de la Berlin. Aici mă gândesc la energie, mă gândesc la uh, zona economică regională, transportul. Acestea sunt trei uh, domenii cheie care sunt considerate ca fiind complementare și ca având un efect direct și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister Bushati. We have a few minutes left. Mulțumesc, domnule Bușati. Mai avem câteva minute. Domnul Fleckenstein vrea că vrea să intervină, să mai spună câte ceva. Tu asta sfor. No, I, I, will, I will surprise you, so I speak in English. Uh... Am să vă surprind vorbind engleză. Pe rând. Acum engleză, data viitoare germană. Vreau să fiu de acord cu cele spuse de colegul Scholz în legătură cu râul Ioza. N-am să ascund faptul că am fost foarte dezamăgit când, după multe discuții, am scris primului ministru și n-am primit uh, niciun răspuns. Sigur că nu să hotărâți dacă instalați sau nu acest, această hidrocentrală, parc național. Dar vreau să vă gândiți că decizia aceasta n-ar trebui să îngreuneze progresul. Dar trebuie să vă gândiți, de exemplu, și la dezvoltarea turismului din țara dumneavoastră. O scurtă observație, așadar. Mulțumesc. Vielen Dank, Knut. Minister, do you want to respond? Or? Mulțumim, Knut. Domnule ministru, vreți să mai interveniți? Nu, cred că am luat act. Mulțumesc, domnule Mușati, vă mulțumim. După cum spunea și raportorul, anul 2018 va fi decisiv pentru Albania. Ați subliniat și dumneavoastră acest lucru. Personal, nu pot decât să vă urez dumneavoastră și guvernul noastră mult noroc în convingerea statelor membre că a venit vremea să se deschidă primele capitole de negoci negociere. Din experiența dumneavoastră și din uh, comisia noastră știți că suntem destul de deschiși către extindere, dar până la urmă cele 28 de state membre sunt cele care trebuie să hotărască cu unanimitate. Ați văzut care sunt uh, provocările, dar cred că veți primi și sprijin uh, în mai multe grupuri politice de aici, pentru că în comisia noastră noi știm cât de importanți sunt Balcanii Occidentali pentru continentul nostru și dacă nu exportăm stabilitate către Balcanii Occidentali, atunci instabilitatea de acolo ar putea să se exporte către continentul nostru. De aceea sprijin perspectivele europene ale tuturor celor șase state din uh, regiune. Mult noroc și data viitoare când mă duc la Tirana vreau să știu că de bine cooperează cu guvernul, cu opoziția. Aud că unor aveți păreri diferite și îmi doresc mult noroc uh, guvernului noastră în lupta împotriva um, drogurilor, o provocare foarte importantă. Vă mulțumim, domnule ministru Bușanti. Ajungem la punctul 8 de pe de zi, diverse, nimic. Următoarea ședință este pe 11 decembrie de la 7 jumate până la 9. Large bureau meeting in 10 minutes. Începem ședința biroului în 10 minute, la 6 jumate.